Uh, dear friends, ladies and gentlemen, uh, welcome first of all. Este a 36-a zi față de condițiile de lucru neechilibrate și incorrecte impuse interpreților de către Parlamentul European. Uh, Reuniunea se va termina la 18.30 și nu vom uh, accepta niciun fel de depășirea programului. O să vedem. Bun venit la comisia noastră. Vom începe reuniunea și prezentările dumneavoastră în 3 minute. Înainte de asta, aș dori să vă prezint în general, cum putem să finalizăm sesiunea de vot care a fost uh, oprită, după cum știți, la ora 12 și jumătate. Am hotărât să continuăm acum, dar după două și jumătate, fără interpretare și ar fi fost, ar fi fost la după 12 jumate fără interpretare și în absența unor colegi. În primul rând, am luat legătura cu colegii de la Comisia Envi pentru că era vorba de un aviz privind uh, serviciile de îngrijire a sănătății pentru un raport al Comisiei Envi. Am luat legătura cu doamna Cabezon Ruiz, raportorul, și cu președinta comisiei, cu doamna Vălean. Sunt gata să accepte compromisurile noastre care au fost votate, să țină cont imediat de ele. Asta înseamnă că 90% din avizul nostru va fi imediat avut în vedere de către Comisia Envi. Restul, vreo 10%, vom uh, termina de votat pe 3 septembrie, cu o săptămână înainte de a vota uh, de votul de la Comisia Envi și mi-au explicat că e timp suficient pentru ei să țină cont de o parte din uh, avizul nostru. Deci, din acest punct de vedere, totul este în regulă. Vom uh, încheia, vom finaliza cu interpretare, cu toți colegii prezenți, știind că e vorba despre vot, pe data de 3 septembrie. În ordinea de zi, pentru 3 septembrie, cred că aveam vot pe listă inclus, deci nu e ceva nou. Ne așteptam să mai votăm ceva pe 3 septembrie, deci e în regulă. Doamna Viering, raportorul pentru acest aviz a fost de acord cu această soluție. Este soluția cea mai bună să finalizăm cu calm votul pe 3 septembrie și NV va avea în vedere toate voturile noastre, toate compromisurile, compromisurile votate. Doamna Cabezon Ruiz, am vorbit cu ea acum câteva minute și mi-a spus că știe care sunt compromisurile de la ITRE și e gata să țină cont de ele. Poate nu toate vor fi votate pozitiv de către colegii din Comisia Envi, dar va ține cont de ele. Al doilea aviz se refera la COP24. Eram eu raportorul. Domnul Peter Lize este raportorul de la Envi și de obicei procedura e foarte simplă. Comisia Envi pe baza unei bune cooperări între comisiile noastre, MV de obicei preia toate amendamentele de la ITRE și le include în raportul lor. Deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Iar compromisurile de la ITRE, era vorba doar de un singur vot aici pentru astăzi, pentru acest Raviz. Iar compromisurile, uh, toate au fost semnate de PPE, ECR, S și D, ALDE, Verzi și FDD. Două grupuri politice, ENF și GUE, nu au semnat aceste compromisuri, dar după cum știți, este o majoritate covârșitoare a comisiei noastre care a fost de acord asupra acestui aviz. Deci nu e o problemă ca Envy să țină cont de acest aviz imediat. Nici măcar nu mai trebuie să aștepte până pe 3 septembrie. Dar în mod oficial vom aștepta și vom vota acest aviz pe 3 septembrie, așa cum am făcut și în situația anterioară. Deci pe 3 septembrie vom vota și acest aviz. Deci din punct de vedere al acordului de la nivelul comisiei noastre și apropo de înțelegerea cu grupurile politice, este, ideea este să votăm cu interpretare. Pentru că e vorba de o regulă importantă. Este vorba de multilingvismul pe care îl garantează Parlamentul European. E o regulă absolut clară. Aveți observații, întrebări? Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. N-aș vrea să consumăm timpul prețios. Vă mulțumim pentru eforturile de a rezolva această problemă dificilă. Cred că este foarte clar. Cu COP24 sunt de acord cu cele spuse, dar am o problemă legată uh, de raportul anterior ce se întâmplă dacă Comisia ITRE votează împotriva raportului, respinge raportul, iar Comisia ENVIE preia compromisurile adoptate, dar votul final asupra raportului e negativ. Deci, în cele din urmă, avizul nu e adoptat la Comisia ITRE iar compromisurile votate astăzi vor fi fost luate în considerare de către Comisia Envi. Cum am putea să rezolvăm această soluție, situație posibilă? Vă... E o întrebare prea complicată ca să vă răspund imediat, așa că o să vă răspund ceva mai târziu. Iar acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să-i, uh, să le urez bun venit reprezentanților președinției austriece. Îmi cer scuze uh, E chiar mai bine că uh, am avut această discuție preliminară decât să așteptăm până când încheiem noi votul. Vă, încă o dată îmi cer scuze, iar acum, iată problema, aspectul principal al reuniunii noastre. Haideți să mă uit și eu pe hârtiuțele mele, că nu e ușor de găsit în hârtii. E vorba de președinția Consiliului uh, Uniunii Europene, președinția austriacă, e prima vizită. ministrul federal pentru educație, știință și cercetare, cercetare, chestiuni nucleare. Mă bucur să vă văd. Doamna Margaret Schrembach și dumneavoastră răspundeți de afaceri economice și digitale, uh, agenda digitală și industrie, și domnul Fassman, care este și el aici, domnul Heinz Fassman, ministru federal al Austriei pentru învățământ, știință și cercetare. E bine că putem discuta chestiuni importante cu dumneavoastră, să vedem care este legătura dintre aceste aspecte. Ei ne vor prezenta prioritățile și aspectele principale ale președinției austriece, chestiuni foarte importante din punctul nostru, nostru de vedere, pentru că noi considerăm că există o legătură strânsă între aceste aspecte. În domeniul industriei și al agendei digitale, ITRE se va ocupa de aceste aspecte legea cibersecurității, programul european digital care va fi pregătit în viitor, programul pieței unice pentru întreprinderi, este fostul program COSME și Fondul European pentru Apărare sunt chestiuni extrem de importante. Iar din punct de vedere al cercetării și politicii nucleare, ITRE în timpul președinției dumneavoastră vom discuta de programul cadru Orizont, Euratom 2011-2015 și scoaterea din uh, funcțiune a unor instalații nucleare și uh, eliminarea deșeurilor nucleare. Sunt o mulțime de propuneri legislative care vor ajunge pe masa noastră Așa că discuțiile sunt extrem de importante și vă mulțumesc, uh, domnule ministru și doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră. Este o președinție decisivă din punct de vedere al mandatului Parlamentului European, pentru că vrem să finalizăm foarte multe dosare în timpul președinției dumneavoastră. Deci răspunderea dumneavoastră este evidentă din acest punct de vedere ne asumăm răspunderea și de o parte și de cealaltă, și președinția austriacă și Parlamentul. Aș dori să-l invit în primul rând, nu, să o invit în primul rând pe doamna Schrambach uh, să deschidă discuția noastră. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul, doamna ministru, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimați deputați, Dragă Heinz Fassmann, mă bucur să pot fi astăzi aici la dumneavoastră și mă bucur de un schimb foarte bun între Parlament și noi în timpul uh, președinției noastre. E un subiect important pentru mine personal și de aceea mă bucur cu atât mai mult că pot prezenta aici prioritățile președinției în ceea ce privește domeniul meu, competitivitate și comerț. Sigur, punem uh, accentul pe industrie și digitalizare. Subiectul nostru este cum nu se poate mai actual. Vedem că vechile alianțe se modifică, există parteneriate noi, există evoluție tehnologică și că la nivel global transformările prin digitalizare progresează încet încet. Sarcina noastră este să luăm, uh, să facem acești pași pentru Europa astfel încât să folosim într totul potențialul pentru uh, Uniunea Europeană. Și aș insista pe trei aspecte aici și mă bucur de discuția pe care urmează să o avem și pe întrebările dumneavoastră. Primul punct important, întărirea politicii industriale în Europa. Așa cum uh, au făcut-o înaintea noastră și președințiile estonă și bulgară și pentru noi este foarte important să vorbim de subiectul uh, industriei europene mai apăsat și să punem pe același nivel cu mediu, climă și protecția consumatorilor. Subiectul digitalizării reprezintă o șansă deosebită. Se văd foarte multe exemple care ne arată uh, că trebuie să folosim această șansă să reindustrializăm Europa. Industrii despre care credem că s-au pierdut să fie readuse în Europa. Numai în Austria avem două exemple recente. Am reușit să avem o investiție în domeniul uh, producției de semiconductori, care să nu se mai producă în China și în uh, Austria, investiții de 1,6 miliarde de euro și în al doilea rând, una din cele mai moderne uh, uzine de oțel, nu în Statele Unite, nu în uh, China, ci în Austria va fi construită, în Știria. Exemple ca acestea se regăsesc cu siguranță și în țările dumneavoastră. Sunt însă doar exemple despre cum este, iată, posibil să creăm locuri de muncă și să implicăm astfel și populația din aceste regiuni. Pentru aceasta este important să existe pregătire de nivel înalt, asupra căreia mă voi referi mai târziu. Cum reușim să întărim Europa Mă gândesc în special la relația business to business. Trebuie să punem bazele aici, să luăm măsuri. La fel, uh, relația cu consumatorii. Statele Unite s-au mișcat foarte repede, cunoaștem platformele mari care sunt uh, active în domeniul serviciilor, dar avem o mare șansă dacă ne concentrăm pe aceste puncte forte ale noastre, dacă folosim acest uh, avantaj competițional și anume inovația, cercetarea și dezvoltarea. Și atunci, dacă ne întărim acest rol, toate măsurile pe care le luăm în timpul președinției vor merge în acest sens. Ideea este să creăm un ecosistem prietenos să se orienteze către companiile mari, dar și către cele medii și mici. IMM-urile știm că joacă un rol important în Europa, să facem legătura cu startup-urile și, în general, să avem un mediu prietenos pentru companii. Ne încurajez pe noi toți să ne gândim împreună cu dumneavoastră cum putem uh, simplifica birocrația și cum putem crea spații libere pentru companii ne dorim așa numitele regulatory sandboxes, adică uh, zone unde putem uh, promova astfel de uh, inovații. Și apoi, digitalizarea pieței unice. Dumneavoastră, domnule președinte, ați vorbit deja de asemenea aspecte. Sunt câteva dosare foarte importante. Austria va face eforturi pentru a le duce mai departe. Avem o responsabilitate importantă, știm, și vrem ca în cele șase luni pe care, care ne stau la dispoziție să facem tot ce putem în acest sens. Credem că plus valoarea pentru economia europeană este mare. V-aș mai da o dată o cifră. Putem reuși să sporim PIB-ul european cu peste 400 de miliarde de euro suplimentar. De aceea e clar câtă nevoie este de această prioritizare. Prioritizarea trebuie să continue și după 2019. Eu am experiență de 22 de ani în domeniul IT și telecom și știu că lucrurile nu se termină în 2019. Trebuie să creăm un cadru corespunzător împreună și de aceea eu uh, sunt dispusă să duc aceste lucruri mai departe Aș vrea să mă refer doar la informațiile din sectorul public sau platforme pentru companii, pentru afac- companii, mediul de afaceri, două dosare pe care le vom urmări cu deosebit interes. În al treilea rând, educația, formarea, lipsa de specialiști, de forță de muncă este unul din subiectele cel mai importante în Europa și asta în toate țările în egală măsură dorim să folosim un lucru pe care îl cunoaștem din uh, educația duală. Am vrea să fie o posibilitate să contracarăm în special șomajul în rândul tinerilor și să creăm un avantaj competițional față de alte piețe globale. Mereu îmi spun companiile, am văzut și eu, că acest uh, formare de experți, de specialiști este esențială. Avem uh, competențele digitale care sunt importante, e o sarcină pe care o transmit tuturor statelor membre să insiste pe acest punct, să se concentreze pe transformarea digitală și să folosească educația duală. Despre politici comerciale, pe scurt, și mie, mie e important și pe dumneavoastră vă interesează, știu, e necesar să alegem căi noi, să mergem pe parteneriate noi. Vorbesc de parteneriate de calitate, parteneriate noi pe care le urmărim cu Japonia. Suntem aproape de semnare. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat activ. Să nu uităm că e vorba de o treime din PIB-ul mondial și de 600 de milioane de consumatori care vor avea de uh, avantaje de aici. Iată cum putem vorbi pe picior de egalitate cu astfel de parteneri noi. Și acest uh, element ne avantajează. Despre inovație nu pot decât să subliniez că Mă bucur de cooperare și de întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc doamnei ministru, subiecte interesante toate. Tot ceea ce ați spus este foarte important pentru portofoliul nostru. Ați vorbit chiar și de educație chiar dacă educația nu ține de Comisia Intre, ITRE. Dar suntem foarte interesați de programul uh, președinției pentru uh, soluționarea uh, șomajului în rândul tinerilor, programul adoptat în 2013 de un coleg al dumneavoastră uh, am considerat ca fi un, pro, un program foarte important și de aceea aș vrea să vă felicit. Au trecut câțiva ani de atunci. De asemenea, când vorbim de economie reală, chiar și energie, și comerțul uh, global, toate aceste subiecte ne interesează. Tot ce ați spus ne interesează. Vă mulțumesc mult! Înțeleg că putem trece direct mai departe domnul ministru Heinz Fassmann, ministru federal pentru educație, știință și cercetare. Cercetare, aspecte nucleare, Euratom, Orizont Europa, toate elemente importante. Domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, domnilor și domnilor, alăturându-mă idei colegei mele, aș uh, sublinia prioritățile președinției austriece în domeniul științei și cercetării. Prioritatea principală o va reprezenta Horizon Europe, programul cadru pentru cercetare și inovație pentru perioada 2021 până în 2027. Sunt sigur că sunteți la curent uh, cu privire la acest program cadru. A fost prezentat de comisie aici pe 7 iunie în mod oficial. Am auzit că aici la ITRE aveți și un calendar ambițios cu privire la negocieri. Avem și noi uh, ambițiile noastre, evident, și dacă reușim să găsim o orientare comună despre Horizon Europe, ne-ar bucura foarte mult acest lucru. Ceea ce privește conținutul acestei propuneri a Comisiei și poate și din perspectiva mea, Comisia are un buget total propus un buget total de 100 de miliarde de euro pentru Horizon Europe. Eu cred că Parlamentul și alții și-ar dori mai mult. Să fim totuși realiști, Europa se confruntă cu multe alte provocări. <clears throat> Propunerea de buget pentru Horizon Europe este totuși uh, interesantă, merge în direcția potrivită și este și responsabilă în același timp. Comisia subliniază că în ceea ce privește Horizon Europe există multe elemente care vor reprezenta o continuitate. Consiliul de Cercetare European, esențial pentru cercetarea de bază, măsurile Marie Sklodowska, Clori, apoi uh, provocări ale societății, tehnologii cheie, toate aceste elemente uh, s-au dovedit utile și vor trebui să și continue. Pe de altă parte, există însă și elemente noi interesante. Acestora le vom acorda o atenție deosebită. Una este ideea de misiuni. Misiuni care trec de la cercetarea de bază și până la transpunerea concretă Atât eu, cât și mare parte dintre colegii din Consiliu salutăm această idee. Și aici însă cred că trebuie să fim uh, precauți, să vedem cum trebuie alese aceste misiuni și de aici să apară și inițiative care să schimbe în mod semnificativ calitatea vieții oamenilor în Europa. <clears throat> Un alt element nou îl reprezintă Consiliul European de Inovație. Multe detalii nu sunt clarificate nici aici. Vor fi discutate în următoarele șase luni. Să și eu am o părere pozitivă despre acest consiliu. Pentru că vrem să facem cercetare cu impact. Impactul este un cuvânt cheie ceea ce privește impactul și concentrarea asupra celor inovații tip breakthrough. Să susținem companii tip spin-off și companii care cresc repede și care pot poate atinge nivelul următor al creșterilor. Acest consiliu European de Inovație poate completa acest program cadru și, de asemenea, poate completa inițiative naționale prezente în acest domeniu. Aș dori să mai menționez și planificarea strategică. Acest, acesta este un element nou în programul cadru Propunerea comisiei nu spune poate explicit, însă am înțeles intenția care stă la bază. Se dorește transparență, se dorește mai multă flexibilitate și în ceea ce privește condiții uh, care se schimbă repede. Și de asemenea se dorește o organizare rapidă acestui program. Înțeleg acest lucru pentru că uh, E dificil încă de astăzi să menționăm subiecte care vor continua să fie relevante și în 2025. Însă acest proces de planificare strategic va trebui detaliat și mă bucur și am spus de la început că mă bucur că săptămâna viitoare la Viena vom avea un prim schimb cu ministrii la Viena vom discuta despre planificarea strategică. Aș mai menționa un punct și anume Innovation Divide, Innovation Widening. E important să întărim Europa și în ceea ce privește cercetarea și să nu facem o diferențiere între statele puternice în cercetare și să avem o diviziune nord-est sau nord-sud. Acum, sigur că aceste responsabilități cu privire la cercetare trebuie organizate în statele membre, nu neapărat de la Bruxelles. Sunt, după cum spuneam, subiecte importante. Le vom discuta și săptămâna viitoare la întâlnirea noastră de la Viena. Să vedem în ce măsură am reușit să creăm un cadru de cercetare european care să nu fie fragmentat. O altă sarcină importantă în a depăși această diviziune trebuie să o rezolve statele membre însele. Totuși mi se pare important ca noi să reușim să creăm condițiile cadru și să reușim să susținem anumite ambiții. Deci cadru trebuie să rămână unul de excelență, programul cadru, dar trebuie să îndeplinească și celelalte sarcini. Iată că și aici uh, Horizon a venit cu pregătirea terenului, dacă ne gândim la pilonul orizontal, programe precum Sharing Excellence vor ajuta în depășirea acestor uh, diviziuni. O a doua prioritate pentru Austria este, așa cum am spus, este continuarea dezvoltării acestui cadru de cercetare european. E un lucru important. Nu trebuie să înțelegem aceste lucruri ca un scop final, ci ca o invitație să creăm un spațiu de cercetare comun. Reforme structurale nu se limitează la câte un stat membru ci trebuie luate astfel de decizii la modul general. Astfel de reforme structurale de succes s-au văzut uh, în ultimii ani. Există acea inițiativă a programelor comune, de exemplu, sau finanțarea unor forme noi de proiecte între industrii și universități din Slovenia, un alt astfel de exemplu. Iar la ședința, la Consiliul din noiembrie, am dorit să adoptăm concluzii generale despre continuarea dezvoltării acestui cadru. Să punem întrebările critice, să vedem ce s-a reușit, ce mai trebuie făcut și cum uh, să arate această structură de consiliere pentru a îmbunătăți lucrurile. Ca o a treia prioritate, aspecte sectoriale în politica de cercetare. Sunt sigur că trebuie să folosim politicile sectoriale. Termenul sinergie este destul de des folosit. Câteodată este și un cuvânt uh, magic. Politicienii îl folosesc cu plăcere, dar trebuie ca lucrurile să se întâmple și concret să vedem cum putem aduce mai aproape astfel de mijloace pentru a întări um, astfel de proiecte, ce putem face cu Digital Europe, <clears throat> cum putem însoți și susține cercetarea și dezvoltarea. Trebuie să ne gândim cum să folosim astfel de sinergii. Proiectul nostru comun cu acel uh, computer de înaltă performanță este un astfel de exemplu de sinergii în cercetare. În concluzie, așadar, cred că suntem pe o cale bună în ceea ce privește cercetarea și inovarea. Știm unde vrem să ajungem, la o Europa puternică, bucuroasă să inoveze care poate face față concurenței globale cu uh, Statele Unite, cu China. Acolo dorim să ajungem și mă bucur de calea comună pe care avem de străbătut pentru a atinge acest obiectiv. Mulțumim domnului ministru pentru prezentarea foarte clară, de fapt ambilor, lucruri foarte clare și mulțumesc pentru activitate. Mm, let me share this Trebuie să spun că săptămâna viitoare vom avea o întâlnire în legătură cu aceste politici este al treilea cel mai mare program al Uniunii Europene și în fiecare an, la fiecare șapte ani cel puțin se adaugă cel puțin 30% fondurile aceste Uh, programe. Aș mai putea vorbi despre Erasmus, care acum s-a dublat. Și cu cât aceste programe cresc, crește și răspunderea noastră. Am ajuns la în jur de 56 de de la 56 de eh, miliarde la peste 100 de miliarde în 7 ani. Este o răspundere și o responsabilitate uriașă. Acum dau cuvântul coordonatorilor grupurilor noastre politice. Doamna Pilar de Castillo, în numele PPE. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumim celor uh, doi miniștri care reprezintă președinția austriacă. Trebuie să spun că am fost foarte uh, fericită văzând care sunt cele trei priorități ale președinției austriece și mai ales a doua prioritate Uh, competitivitatea economiei europene, cum să facem să crească, cum să crească economia europeană, cum să dăm uh, o șansă mai mare competitivității noastre la nivel global și sunt de acord că acest lucru se poate face prin intermediul digitalizării. Trebuie să vedem ce putem face pe parcursul președinției dumneavoastră. Deja am uh, aprobat o serie de dosare cu un impact serios în acest domeniu. Am, uh, avut un acord politic în care solicităm uh, uh, uniformizarea comunicațiilor electronice în Europa. Am aprobat chiar astăzi uh, ceva legat cu securitatea cibernetică. Avem și alte dosare în lucru și sunt uh, destule inițiative în acest domeniu. Președinția nu doar uh, poate să fie răspunzătoare de ducerea mai departe acestor dosare, ci puteți și să influențați poziția Consiliului European pe anumite dosare și mai ales uh, atunci când vorbim despre finanțarea diverselor inițiative. Mă refer în primul rând la programul prin care prin care se alocă 92 de miliarde uh, de euro pentru uh, digitalizare până în 2027. Uh, Cred că trebuie să păstrăm nu e vorba de 9,2 miliarde, mă scuzați. Trebuie să ne asigurăm că această sumă figurează în cadrul financiar multianual. Ca să nu se dilueze această sumă prin apariția altor programe digital eh, research area. I think sunt programe precum uh, eh, Orizont Orizont Europa, Europa dar important este ca această sumă de 9,2 miliarde să aibă o uh, destinație clară în următorul cadru financiar multianual. Eu vreau să mă asigur că știți acest lucru și vreau să mă asigur că veți sprijini această idee în cadrul Consiliului Uniunea Europeană. Very much. Thank you. And on behalf of S&D, Madame Van Bremt. Doamna Van Bremt, Catlen, în numele S și D, Mm, doamnă ministru, vreau să vă pun o întrebare uh, globală care se referă la industria constructoare de autoturism, pentru că e o problemă urgentă, după părerea mea. Uh, în această comisie uh, avem multe dezacorduri, dar suntem de acord cu faptul că avem nevoie de o industrie orientată spre viitor, o industrie autoputernică și în uh, multe dintre statele membre, uh, foarte mulți cetățeni lucrează în cadrul acestei industrii. Cred că luptăm acum o bătălie care nu este corectă. Am avut o am avut un vot de dimineață în legătură cu industria auto, dar eh, sigur nu aveți noastră legătură cu asta, fiindcă ține de protocolul mediului, dar ambiția pe care trebuie să ne propunem în ceea ce privește climat, climatul, eh, mediul eh, și, și uh, curățarea mediului înconjurător. Uh, cred că trebuie să avem o abordare uh, holistică. Avem în legislație pentru uh, combaterea efectelor schimbărilor climatice, avem legislație pentru cercetare dezvoltare, dar toate acestea trebuie conectate în cadrul unei viziuni globale și cred cu tărie că putem să ne atingem obiectivele foarte ambițioase de emisii zero. Este nevoie de asta și pentru uh, viitorul industriei noastre auto, pentru că altfel oamenii o să înceapă să cumpere mașini din China sau din altă parte. Deci, pe de o parte, sprijinim obiectivele de mediu, pe de altă parte, avem nevoie de investiții în infrastructură. Ne ocupăm și de asta, în sensul că vom elabora o nouă politică de investiții, un nou instrument care se numește EU Invest, și asta înseamnă că prioritizăm și ne asigurăm că se investește pe viitor în infrastructura critică. Infrastructura pentru autoturismele electrice este un astfel de proiect Nimeni nu va cumpăra aceste mașini dacă nu există infrastructura necesară. Știu că asta este o problemă care ține de statele membre, dar statele membre nu sunt foarte implicate deocamdată și v-aș întreba cum putem avea o abordare holistică în legătură cu aceste investiții în infrastructură peste tot în Europa ca să ne asigurăm că oamenii cumpără aceste mașini, le conduc și cum putem sprijini, uh, nu în ultimul rând, sigur, uh, Uh, cercetarea și dezvoltarea, educația într-o uh, perioadă de tranziție ca să ne asigurăm că oamenii care vor lucra în aceste uh, industrii vor fi bine pregătiți pentru meseriile viitorului. Mulțumim, domnul Kaslodemski. Ce? bardzo konkretne pytanie. Voi pune o întrebare foarte concretă. În primul rând, două chestiuni care interesează foarte mult opinia publică și care se leagă de domeniul digital și de industrie, de energie. Președinția austriacă trebuie să facă față uh, acestor, uh, unor provocări în aceste domenii. În legătură cu domeniul digital, uh, problema drepturilor de autor. Știm cu toții că Parlamentul European lucrează în continuare la conturarea unei poziții pe acest subiect și cred că, cel puțin până acum, Consiliul încă nu a rezolvat problema care constă în uh, concilierea intereselor uh, utilizatorilor cu interesele industriei creatoare în Europa. Deci Consiliul nu a reușit să concilieze aceste poziții și de, a, de aici întrebarea mea, cum vedeți lucrările viitoare în cadrul Consiliului pe această temă? Sper că sub președinția austriacă vom avea și un prim trialog pe această temă. Asta a fost prima întrebare, iar a doua este foarte importantă de asemenea pentru opinia publică are o importanță politică, chiar geopolitică. E vorba de revizuirea directivei uh, gaze naturale. De 8 uh, luni, Consiliul se dovedește incapabil să elaboreze o poziție comună pentru a putea începe negocierile tripartite pentru revizuirea acestei directive. se pune și problema unui proiect foarte controversat în legătură cu uh, conducta Nord Stream 2. Partea germană a confirmat că din punct de vedere economic uh, proiectul Nord Stream 2 nu este viabil. Deci uh, care sunt planurile pentru discutarea acestor uh, subiecte la Coreper. Poate că este o întrebare retorică, dar v-aș întreba dacă președinția austriacă va reuși să aibă o poziție neutră, pentru că știu că multe întreprinderi austriece sunt implicate în realizarea acestor proiect, acestui proiect. Ați vorbit, pe de altă parte, despre uh, proiectul Orizont uh, Europa, care va trebui să exploateze tot potențialul european În aceste condiții, ce faceți pentru ca o viitoare uh, Marie Slodovska să nu fie nevoită să plece la Paris, să nu fie nevoită să se căsătorească cu Pierre Curie pentru a își uh, împlini cariera de cercetător? Doamna Liner pentru de acum. Mulțumim, domnule ministru, domnule ministru, pentru prezentări. Vă mulțumesc și pentru această prioritate a digitalizării. Mă bucur că pot spune ceva pozitiv uh, odată și să nu intru din nou în polemici. Dumneavoastră, doamnă ministru, ați spus <clears throat> care ar fi viziunea dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră lucrurile și cu privire la Infineon, semiconductor și așa mai departe. Și eu m-aș referi la ceva ce a spus colega Castilio Vera. Sunt raportoare pe programul Digital Europe, menționat de doamna Castilio Vera, și de fapt am acoperit în acest program toate punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră și domnul Fassman. Inteligență digitală, securitate cibernetică, competențe digitale. Cred că este un proiect pe care îl va considera prioritar și președinția austriacă, astfel încât să trecem în procedură rapidă, în de comun acord, să devină realitate. Suntem deja un campion în domeniul uh, cercetării și sperăm că vom reuși să creăm o poveste de succes pentru mediul de afaceri. Am și o întrebare concretă. Sectorul cercetare și digitalizare este prezentat ca prioritate, dar aș dori să știu ce se va întâmpla concret. Ce puncte forte vor fi urmărite astfel încât să aveți în vedere întreaga Europa, pentru că în prezentarea dumneavoastră ați subliniat mult poziția Euro, uh, Austriei, dar suntem eurodeputați, avem, suntem într-o instituție europeană și am nevoie de un răspuns ce viziune are președinția austriacă cu privire la modul în care va da Europa un exemplu în domeniul digitalizării. Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mr. Domnul Iacob îi reprezintă pe Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă urez bun venit la Parlamentul European și am o întrebare adresată domnului ministru Fasman. Folosesc acest prilej pentru că vă ocupați și de chestiuni nucleare. Aș dori să mă refer la tratatul Euratom. Tratatul Euratom are 60 de ani și nu a fost actualizată în ultimii 60 de ani și sunt convins că realitatea pieței energetice din Europa s-a schimbat față de situația de acum 60 de ani când s-a semnat tratatul Euratom. Deci este un tratat învechit și cred că e momentul să ne gândim la revizuirea acestui tratat intră în contradicție cu alte regulamente europene, legea concurenței și legea achiziției publice, lucru care este relevat și două, de două dosare de la curte inițiate de guvernul austriac. Se așteaptă o decizie uh, pentru cel austriac uh, cât de curând și pentru cel din Ungaria la fel. Știu că sunt greutăți legate de acest tratat și cum putem să aplicăm și tratatul Euratom și planurile Uniunii Energetice și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, legea concurenței și legea achizițiilor publice. Președinția austriacă poate să deschidă dezbaterea privind revizuirea acestui tratat pentru a fi armonizat față de alte regulamente europene, concurența și altele. Cum vedeți această posibilitate? Guvernul austriac este gata să ia această hotărâre sau nu? Mulțumesc, stimate coleg. În numele ENF, ca de obicei, doamna Capel. Sunteți activă în toate domeniile numele ENF. Vă dau cuvântul, doamna Capel. Mulțumesc. Mă bucur că pot sări peste doi coordonatori, asta mă bucură în special. Doresc să vă mulțumesc domnului Schrambeck, domnului Fassman, pentru că prezentați, iată, aceste priorități aici și că ați spus încă de la început că doriți să întăriți politica industrială. Susținem, desigur, aceste lucruri. Avem această viziune că Europa 2020 va avea un grad de industrializare de 20%, avem asta în Austria, da, și în Germania, dar în alte state nu se întâmplă la fel și cred că trebuie să lucrăm uh, îndeaproape. Industria este domeniul care creează creștere și ocuparea forței de muncă. Avem nevoie de asta, de acolo vin și investițiile. În ce Europa uh, trebuie să progreseze în perspectivă globală, important și pentru cetățeni. Ați vorbit de digitalizare, ați spus că e unul din punctele esențiale pentru această strategie de creștere, pentru acest potențial enorm. Am văzut și de la doamna raportor pentru programul Digital Europe nou creat, care arată că la nivel european digitalizarea se bucură de multă atenție. E un domeniu foarte vast, am văzut uh, potențialul, avem 415 de miliarde, scuze, ați vorbit și de competențele digitale, de formare. Chiar de dimineață am adoptat, s-a spus deja, un raport despre securitate cibernetică foarte important, un aspect important, mai ales după aceste atacuri tot mai complexe. Și vă veți însoți acest dosar în loc pentru, și avem nevoie de dumneavoastră uh, în a ne susține. După părerea noastră și, și după cea a Comisiei, securitatea cibernetică și în special agenția uh, responsabilă, ENISA, are un mandat nou, resurse noi și o schemă de certificare armonizată. Și aici ar veni și prima mea întrebare. Centrele de competență în domeniul securității cibernetice, cum veți ataca această problemă? fiecare stat membru va avea unul sau cum vedeți lucrurile, cum să meargă asta. Um, apoi politica comercială, mai ales în vremuri uh, atât de nesigure ca astăzi, ați vorbit și dumneavoastră de Japonia, urmează Australia și Noua Zeelandă, țări care se concentrează pe export, uh, au cu atât mai mult de câștigat aici. V-aș mai ruga, dacă se poate, pe lângă acest punct, pe lângă politica comercială și digitalizare, să ne vorbiți de măsuri pe care le considerați importante pentru a întări această poziție de um, zonă industrială Europa. Domnul Fassman vorbea de Horizon Europe. Vor mai întreba și alți colegi, cu siguranță, fără îndoială, e cel mai mare program de cercetare uh, dar pe noi Parlamentul ne îngrijorează cele doar 100 de miliarde propuse de comisie. Vrem mai mult, lucrăm la două rapoarte în acest sens. Noi am dorit să fie 120 de miliarde. Noi credem că cercetarea, dezvoltarea sunt atât de importante încât pentru creștere, pentru ocuparea forței de muncă, încât trebuie să găsim aceste mijloace în domeniul cercetării și dezvoltării și aș vrea să știu ce părere aveți cum veți sta în negocierile pe cadrul financiar multianual și dacă veți cere fonduri suplimentare sau poate o folosire a, unor, a acestor mijloace din a preluarea lor din alte fonduri precum cele structurale sau agricultură și folosite la Horizon? Așa cum ați spus, sunt și unele puncte noi pe care Horizon Europe le va îmbunătăți, Consiliul de Inovație, uh, am tot spus că trebuie să fie cercetare nu de bază, ci să însoțim produsele până ajung pe piață. E un pas important. S-a vorbit de misiuni. Dumneavoastră, doamnă ministru, ați vorbit de uzina de oțel din uh, Știria. Avem nevoie de producție mai curată și în domeniul oțelului, deci aici stăm bine deocamdată și ce mi se mai pare important, nu e prevăzut expres, dar uh, E importantă legătura dintre Horizon și fondurile structurale și v-aș întreba ce părere aveți dumneavoastră, domnule ministru, în acest sens. Mulțumim! Stimată doamnă, aici s-au terminat intervențiile în numele grupurilor politice și acum trecem la ceilalți colegi care doresc să intervine. Și vă invit să vorbiți mai puțin Domnul Paul Lubic e primul pe listă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit celor doi miniștri federali. Și în Europa există așa un sentiment de început de drum, nu doar la președinția austriacă. Iată, cadrul financiar pentru următorii ani stă să fie stabilit și se vor găsi priorități noi și de aceea ne interesează cum ne putem optimiza politicile pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor. Am vorbit astăzi despre codul electronic de comunicare, s-a vorbit de intracalls printre altele, de un plafon astfel încât prețurile pentru comunicație să se orienteze și în funcție de costuri, în domeniul internațional avem în continuare dificultăți. Un gigabyte costă în Europa 7 euro, pe când în, pe alte continente sau dacă folosim un gigabyte pe alte continente pot, ne poate costa peste 19.500 de euro ceea ce ține pe de o parte de aspecte comerciale, pe de altă parte piața unică digitală. Și aici aș dori să știu ce poziție aveți iar pe domnul ministru Fasman aș dori să-l întreb, avem supercalculatoarele, uh, acum s-a alăturat și Austria. Austria lucrează cu quantum computing. Cum vedeți relația acestor două părți? E important să ducem mai departe aceste domenii. La buget avem acea limită la 120 de miliarde. Parlamentul Pascal Lame și ceilalți au recomandat 160. Deci uh, avem o mare șansă cu aceste elemente noi. Avem această șansă să comunicăm Europei avantajul acestor elemente. Mulțumesc, domnul Dalunde. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am niște întrebări pentru domnul ministru Fassman despre Orizont Europa. Acțiunile de climă. Pentru Orizont 2020 s-a făcut o misiune de audit și nu s-au atins uh, toate obiectivele privind finanțarea. Ținta era 35%, dar uh, vorbim doar de 30%. Auditul, de asemenea, își pune întrebarea dacă și 30% ca cifră este corect, uh, pentru că se pare că realitate, în realitate nu toate acțiunile au fost acțiuni de combatere a schimbărilor de climă. Cum vă veți asigura că se va atinge în următorul program cadru uh, ținta de 35%? Declarația de la Barcelona spune că statele membre trebuie să crească la 3% din PIB cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare. Sunt departe de această țintă. Ce acțiuni propuneți pentru a atinge acest uh, obiectiv și pentru a dezvolta inovațiile? Apoi, calendarul, toată lumea vrea să grăbește, să atingă țindele, dar ce rost are să ne grăbim să facem acest lucru dacă Consiliul nu se grăbește? Cum putem ajunge la un acord cu Consiliul astfel încât lucrurile să ajungă la un termen în 2021? Mulțumesc foarte mult! Domnul Eller. Mulțumesc mult. Întrebarea mea este pentru domnul profesor Fassman. Așa cum spunea domnul colegul meu, cu precauția unei președinții ă, a Consiliului ați vorbit de cadrul financiar, dar până la urmă Consiliul este cel care trebuie să decidă dacă adoptă acel obiectiv de 3%. Șefii de state și guvernele au stabilit acel obiectiv. Și dacă îmi transpune asta procentual, am ajunge la un buget de 197 de miliarde doar pe partea europeană. Și atunci statele membre și industria ar ajunge la 3%. Deci ce vreau să spun? Trebuie să spunem clar că aceste 100 de milioane sunt de tratat cu precauție. Cel mai scump avem 10 miliarde în agricultură, ceea ce e ciudat la obiectivele pe care ni le-am propus, inteligența digitală, inteligența artificială, digitală și acum spunem 10 miliarde agricultură, 3,5 pentru instrument financiar ne, care nu fusese negândit să financeze fi, uh, cercetarea. Deci, până la urmă, nu prea cresc mijloacele pentru acest program. Ar fi prima întrebare și aș vrea să știu dacă Consiliul se îndepărtează de acel obiectiv de 3%. Și în al doilea rând, pe, din punct de vedere procedural, la multe dintre întrebările dumneavoastră am văzut că Consiliul a fost cel care a pus probleme. Parlamentul a propus negocierea de sinergii, Consiliul s-a blocat trei luni pentru că în ultimele negocieri nu s-a putut pune de acord pe opoziție. Ați numit obiectivul Parlamentului fiind ambiționat. Unul din motivele pentru care acest uh, obiectiv este ambițios Însă că vrem să dăm ocazia Consiliului să acționeze mai repede, să ajungă la poziții de negociere. Din 18 luni de negociere, două luni n-am putut face nimic pentru că Consiliul s-a mișcat atât de greu. Deci, dincolo de ambițiile noastre, cum arată ambițiile proprii, nu doar în ceea ce privește calendarul, ci pozițiile în fiecare punct în parte. Mulțumim, colegilor! Colegul Zorini are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, una din prioritățile președinției austriece este digitalizarea. În cadrul în care dorim ca Europa să, produ- să protejeze acest aspect. Este important să vedem cum putem folosi digitalizarea pentru a proteja și pentru a include această protecție și ideea de securitate și pentru ca uh, raportorii din umbră pentru programul digital, ca mine de exemplu, să dea ce e mai bun pe acest program. Am depus o întrebare directă. Eu cred că modul în care se va rezolva acest lucru uh, va marca prioritățile a ceea ce urmează am uh, văzut că există o inițiativă lansată de, de Jean-Claude Juncker și care vorbea despre foarte multe lucruri și despre reacțiile noastre viitoare. Vorbim de foarte multe municipii, mii de municipii candidate care ar fi trebuit să înceapă în președinția bulgară. Și era foarte important să facem acest lucru pentru uh, Uh, municipii. Aș vrea să știu, doamnă ministru, dacă ne susțineți pentru aceste orașe europene. Ce se poate face? Oriunde am locuit noi, într-o zonă rurală sau într-o zonă urbană, ce se va face din acest punct de vedere al digitalizării? pornind de la această deci, inițiativă, cum putem să includem accesul, uh, formarea profesională, împărtășirea valorilor europene, adică uh, o identitate digitală europeană. Mi se pare foarte importantă tema digitală din multe puncte de vedere. A ajuns la președinția dumneavoastră și vreau să cred că se va putea utiliza. Domnule ministru, în prezentare spuneați că o să vorbiți de energie, dar ați spus puține lucruri despre energie. În comisia asta noi încercăm să vorbim despre teme cum ar fi uh, uh, reformarea directivei despre energiile regenerabile, unitatea, Uniunea Energetică și altele. Trebuie să existe planuri de acțiune pentru 2020-2030, primele forme, iar statele membre trebuie să prezinte planurile pe, lungă, uh, pe durată lungă, pe termen lung. Pachetul acesta global al energiei, mulțumesc! Probabil că la chestiunea asta energie uh, ați vorbit poate de, de acest lucru. N-am avut interpretare în limba polonă. Pot să repet în engleză ce am spus. Dar secretariatul mi-a spus că e vorba de energie. Vă rog să vă amintiți, uh, stimați colegi, că următorul punct din în uh, ordinea de zi uh, va fi o discuție cu domnul ministru despre energie. Deci o să începem peste vreo 20 de minute chestiunea despre energie. Deci toate întrebările despre energie Uh, ar fi bine să fie adresate peste 20 de minute, dar dacă vreți uh, să le spuneți aici, să le spuneți acum, pentru că ministrul e cu noi, nu e o problemă, mai ales dacă înțeleg și eu ce spuneți dumneavoastră. De data asta a fost mai greu să înțeleg. Iar acum, următorul vorbitor, domnul Saudargas. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru președinția austriacă. aveți o abordare cuprinzătoare pentru această jumătate de an, dar am întrebări foarte specifice despre inteligența artificială. Adică, în planurile industriei sunt tendințe pe termen lung și e uneori mai ușor să faci prognoze Firește, inteligența artificială acum uh, are, eu știu, 50 de ani de istorie, dar ce s-a întâmplat recent, acum 5 ani, în ultimii 5 ani? Uh, au avut loc uh, o serie întreagă de pași majori datorită capacității calculatoarelor și a conceptului de big data – a, și a analizelor acestor mari baze de date. Industria a reacționat rapid, investițiile au crescut exponențial și e posibil să trecem ceva cu vederea în Europa. Există o comunicare a Comisiei și știți că în Statele Unite și în China au fost reacții politice ce face președinția austriacă în acest sens? Va face ceva specific sau va merge pe linia deja cunoscută? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna de Monte are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o întrebare pentru doamna ministru Schrambock. Prima întrebare se referă la Europa care protejează. Este sloganul la președinției dumneavoastră și se referă la migrație, dar aveți o abordare concretă pentru că programul uh, lipsește, e cumva lipsit de carne, ca să zic așa, în ce privește locurile de muncă, pentru că Europa care protejează se referă la locurile de muncă. Pe 11 aprilie s-a trimis o scrisoare privind Banca EPO din Italia, din grupul austriac, referitoare la eliminarea unor locuri de muncă. S-a trimis o scrisoare pe 7 iunie și n-am primit niciun fel de răspuns. Cum putem la nivel european să dăm uh, o reacție o, o, să avem o reacție și să dăm un răspuns când nu putem răspunde nici măcar la o scrisoare. Cercetarea și supracalculul pentru domnul Faustman față de competitivitatea noastră în relație cu China și Statele Unite. Facem cercetare multă, dar și în ce privește aplicarea științifică. Cum depășim această lacună? Mulțumesc! Și nu în ultimul rând, pe lista mea, doamna Viering. Vreau să vă înfățesc că doamna Cabezon Ruiz este gata să preia toate compromisurile noastre, toate amendamentele de compromis. M-a informat că știe care sunt compromisurile făcute la ITRE, deci e gata să le preia. I-am spus că 90% din avizul nostru a fost deja votat, așa încât uh, lucrurile trebuie luate cu multă seriozitate. Am discutat acum o oră cu doamna raportor. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru Șambroc și domnule ministru Fasman, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Am câteva întrebări uh, legate despre, de Ryzen Europe. Consiliul vrea să negocieze cu noi și în timpul acestui mandat? Suntem de acord cu domnul Lenner privind programarea strategică, că e spusă sub semnul întrebării și ne întrebăm cum ne putem asigura că legăturile dintre legislativ, programele speciale, coeziune și Consiliu poate fi asigurată. Și ultima am încercat să spunem că Uh, cercetarea și dezvoltarea și inovarea au succes la nivel european, dacă au succes și la nivel național. Credem că mai multă lume ar trebui să vorbească despre acest lucru în loc să dilueze ideea de excelență și să se concentreze pe lărgirea activităților ce care este punctul de vedere al Consiliului și ce părere are președinția europeană privind utilizarea fondurilor structurale, a banilor de coeziune într-o manieră mai largă pentru a uh, susține la nivel național cercetarea și inovarea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, pentru întrebare, spune președintele, și acum vreau să vă propun să trecem la răspunsuri. Dacă îmi permiteți, o să o invit pe doamna ministru Schrambach să răspundă la întrebările care i-au fost adresate. Și apoi domnul ministru Fasman va răspunde la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru ce ați spus și vă mulțumesc pentru întrebările uh, adresate. Voi vorbi în germană. Uh, um, Aș dori să încep cu răspunsul cu privire la programul Europa, Digital Europe, pentru că a fost menționat în repetate rânduri. Noi, președinția, salutăm această propunere într-o perioada 2021-2027. E o prezență reală a Europei în această lume digitală în schimbare atât de rapidă și de aceea avem nevoie de finanțări Uh, curajoase, îndrăznețe și investiții. E un dosar foarte important pe care îl uh, susținem. Acum, în ceea ce privește câteva alte subiecte, supercalculatoarele, artific inteligența artificială, inteligența digitală, folosirea capacităților digitale, interoperabilitate, În ceea ce privește competențele digitale, pentru că m-ați întrebat ce priorități avem aici. Mi se pare unul din punctele cele mai importante. Uitându-ne la rezultatele studiilor din Europa, se vede foarte clar că o mare parte a populației nu are competențe digitale și că există o, o legătură strânsă cu găsirea unui loc de muncă și cu aceste activități. În ceea ce privește finanțarea cadrului, de cadrul financiar multianual, și vreau să subliniez că aceste aspecte trebuie privite în ansamblu. Consiliul uh, lucrează deja pe planul acesta financiar multianual și la nivel de miniștri S-a spus acest lucru pe 14 mai, când s-a dat uh, semnul de plecare și există ședințe săptămânale. Și văd că acest concept pe, la care trebuie să ajungem, trebuie să ajungem împreună. Pe cibersecuritate și acolo există mai multe întrebări <clears throat> S-a vorbit de ISA, președințiile anterioare au lucrat din greu pe aceste proiecte. Există discuții despre această agenție, s-au uh, pus bazele ei și se lucrează într-o strânsă legătură cu Parlamentul și dorim să continuăm această activitate. Important este ca subiectul cibersecurității să ne însoțească în toate aceste domenii până la inovație. Aș dori să mai menționez aici un lucru și anume crearea celor hub de inovație. E un subiect important și pentru mine un element care vine din Europa și pe care dorim să-l susținem în diferite țări. Securitatea cibernetică însă este de o competență națională. ENISA va avea doar un rol de susținere, de ajutorare și nu putem uita că statele membre sunt responsabile în privirea securității cibernetice. Ele trebuie să investească. Aș mai uh, insista pe un subiect pe care l-ați menționat, și anume cum uh, reușim să facem legătura cu lumea digitală pentru companii, pentru IMM-uri. Uh, Informarea în sectorul public e un dosar important. Dorim să-l uh, aprofundăm. E vorba și de accesul la date și informații și pentru uh, instituții de cercetare. De acord aici și cu colegul Fassman. Dar și în cercetarea aplicată sunt foarte importante aceste elemente. Vă puteți baza pe faptul că vom căuta progres în mod cât mai rapid. Ați vorbit de strategia industriei. E vorba de o politică strategică și am fost întrebați cum facem aceasta. Lucrăm la un document al președinției care va fi gata în septembrie și apoi vom gândi un mecanism de monitorizare, pentru că vrem să ajungem la un nivel legal cu celelalte domenii. Nu vrem să punem uh, această industrie deasupra mediului și a protecției climei, dar s-au creat multe locuri de muncă și digitalizarea ne ajută, robotizarea ne ajută, artific- inteligența artificială ne ajută să creăm locuri de muncă. O spun și în direcția președinției noastre, cele trei priorități ale noastre, o Europa care protejează, ideea principală, apoi subiectul migrației, care însă nu face subiectul discuției noastre. Apoi, digitalizare ca bază pentru bunăstare și putere de concurență și apoi, foarte clar, protecția locurilor de muncă în Europa. Dacă reușim să aducem industrii noi în Europa sau industrii crezute, pierdute, să aducem în Europa, creăm locuri de muncă. Dacă vrem să mijlocim aceste competențe digitale, vom avea capacitatea de a, îndep- de a găsi persoane pentru aceste profiluri uh, modificate de locuri de muncă. Voi transmite acest mesaj mai departe și Ministrului uh, de Finanțe, scrisoarea de care vorbeați, care va fi uh, luată în calcul și își va primi răspunsul. Industria auto, ne afectează pe două părți. În ceea ce privește comerțul, pe de o parte, va fi o sarcină a comisiei și încercăm să o ajutăm în um, taxele care par să fie impuse din exterior. Într-o primă etapă s-au uh, stabilit taxele la export pentru aluminiu și oțel. Am cred că am reacționat foarte bine, o poziție unită a UE. <clears throat> La fel trebuie să facem dacă vor exista dacă vor exista taxe pentru industria auto. Dorința noastră este să creăm punți și să creăm posibilități să nu se ajungă atât de departe. În domeniul dioxidului de carbon lucrăm în strânsă legătură cu Ministerul Mediului. Reducerea dioxidului de carbon e importantă, dar nu trebuie să lăsăm totul pe spatele firmelor. Avem nevoie de un pachet echilibrat, avem nevoie de timp pentru ca aceste companii europene să se poată adapta. Este important să subliniez încă o dată că digitalizarea are aspecte diferite. Inteligența artificială va fi un punct foarte. Important să creăm acces și pentru companii medii și mici să aibă acces la date pe de o parte și la inteligența artificială. Ați recunoscut acest lucru, mulțumesc pentru informațiile pe care mi le-ați dat, pe care le voi lua cu mine cea mai mare provocare la această structură în Europa este să nu pierdem legătura și să ajutăm în special IMM-urile. Să le ajutăm să creăm un cadru cu subiectul Europa Digitală, cercetare și dezvoltare, cu acele regulatory sandboxes și cu inteligența artificială. Mulțumesc pentru informații. Sper că am răspuns majorității întrebărilor, altfel vă stau la dispoziție pentru discuții în particular. Am notat ceea ce ne-ați spus, voi discuta cu experții noștri și vom uh, introduce aceste elemente în discuțiile noastre de, pe viitor. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsuri. Domnul Fassman, vă rog. Mulțumesc. Doamna Van Premda a ieșit. Voiam să-i răspund. Dar știu că în era digitală nu se pierde nimic. Da, știi, se pregătește pentru meci. Dar mai sunt câteva ore până atunci, dar mă rog. Voi răspunde totuși întrebării, pentru că e o întrebare importantă. Doamna Brent, s-a referit la partea strategică în promovarea cercetării și are dreptate. Cred că trebuie să acționăm strategic, să accentuăm și acele lucruri despre care știm că și pentru aspectele concurențiale din Europa, dar și pentru dezvoltare, că acestea sunt toate importante și cred că Upper Horizon Europe aici. S-a găsit un echilibru înțelept între pilonul 2 și cele 5 clustere. Fiecare din acele clustere descrie, de fapt, o problemă mare a cercetării și orientarea strategică. Aduceți aminte că aceste clustere se numesc climă, energie, securitate, societate în coeziune, întrebări uh, importante către care se îndreaptă Horizon Europe. Și există în primul pilon acolo o cercetare de bază, o abordare de jos în sus, unde lăsăm spațiu creativității cercetătorilor să spună ei înșiși ce care ar fi niște uh, întrebări strategice. Întrebări strategice care vin din partea comisiei sau din partea funcționarilor sunt minunate, dar nu știu dacă sunt cele mai inovatoare probleme. Câteodată e important să vedem ce spun cercetătorii, cum uh, văd ei lucrurile în dezvoltarea de jos în sus. Deci, Horizon Europe reușește un echilibru bun între aceste două elemente. Doamna Brent a mai spus un lucru poate nu-și mai are locul aici, dar a spus-o și repet și eu, când vorbim de evoluția digitală, trebuie să ținem cont și de cei care nu se mai descurcă în era digitală. Cei de peste 50 de ani care sunt încă angajați, dar sunt confruntați cu niște aspecte, cu niște provocări noi, trec de fapt printr-o reeducare ca să poată ține cont. Știu că nu e de discutat aici, ține un pic de ministerul meu, dar mai degrabă de guvernanță la nivel național. Domnul Krasnovitski. Pare rău că poloneza mea nu e așa de bună ca germana. Ați uh, adresat două întrebări justificate vorba este doamna Slodovska, care a avut o, o viață grea de cercetătoare la Horizon Europe. Dacă doamna Slodovska ar trăi astăzi, ar avea o viață mai ușoară, pentru că ERC avem acest, uh, acest sistem de finanțare și dânsa așa ar fi putut urma calea cu un grant unul de începere, unul de consolidare sau un senior grant și ar fi avut 1,5 până la 2 milioane de euro și ar fi putut construi un grup de lucru. ERC este o locomotivă a cercetării de bază în Europa și s-a dovedit foarte util. Doamna Sklodowska, n-ar mai trebui să se căsătorească astăzi pentru a-i se ajuta în carieră. Aspectul de gen apare în, e ancorat în Horizon Europe ca obiectiv general folosit uh, în acest domeniu în mod esențial. Proiectele sunt alese pe merit, dar apoi se studiază și perspectiva de gen. Un alt coleg m-a adresat o întrebare despre tratatul Euratom. Ați adresat-o președinției austriece. Ați spus că aveți probleme când adresați întrebarea. Eu am probleme când uh, trebuie să răspund. Știți că avem o perspectivă critică în ceea ce privește energia nucleară. Și dată fiind această perspectivă critică, ea nu s-a schimbat De mult Austria cere o reformă a tratatului Euratom. Vrem să eliminăm elementul pe care îl promovăm, dar elementul pe care îl protejăm prin tratat dorim să-l extindem. Vrem să ne asigurăm că există o concurență loială între aceste energii, între aceste tehnologii și dorim să ne asigurăm că aceste procese pot fi democratizate. Asta ar fi vremea bună, vestea bună, scuze. Vestea mai proastă este că nu vom negocia tratatul Euratom sub președinția noastră, ci îl vom da mai departe președinției române. Și motivele sunt uh, foarte bune. Doamna Capel a adresat o întrebare. și o întrebare a pus-o și domnul Eiler. Ambele întrebări s-au referit la mijloace, dacă 120 de miliarde sunt suficiente sau nu. Dacă vor fi mai mult de 100 de miliarde, eu nu mă voi opune. Iau ce mi se dă. Dar problema bugetului este una pentru Consiliul de Afaceri Generale. Puteți fi siguri însă că voi apăra cercetarea și inovarea și mi-e ușor să apăr pentru că sunt sigur că cu cercetare și inovație avem una din sarcinile de viitor ale Europei de discutat. Doamna Capel și cu doamna Virner au întrebat Viermic, scuze, care e legătura dintre fondurile structurale cu Horizon Europe. Cum arată această legătură rămâne de văzut. Eu îmi doresc însă să existe o astfel de legătură și Comisia să facă propuneri cum vede aceste elemente. Fondurile structurale au construit multe autostrăzi și multe poduri, probabil că mai, mai putea construi și altele. Aștept aici propuneri din partea Comisiei. Domnul Rubic a pus o întrebare științifică interesantă, relația dintre quantum computing și HPC. Ambele sunt tehnologii ale viitorului, dar HPC ține de modele complexe de simulări care sunt astfel calculate pentru a evita experimente reale. Iar E vorba de fizica uh, moleculară, aici unde sunt simulate moleculele pentru a testa calitățile materialelor. Și pentru că materialele conțin multe molecule, avem nevoie de calculatoare puternice. Și atunci, în această procedură agregată, iată, ajungem să calculăm aceste competențe, aceste calități. Quantum computing este o formă nouă a arhitecturii calculatoarelor și cred că în ambele domenii Europa ar face bine să investească, în special în cadrul HPC, HPC, ce nu poate face statul național? Nu poate investi în tehnologii majore. Dacă o facem, am fi în lista lista celor mai bune calculatoare am fi pe locul 500 sau 1000, n-am ajunge niciodată la capacitatea pe care o atinge China, Statele Unite sau Japonia. Dar dacă lucrăm împreună la nivel european, atunci da. La fel și la quantum computing avem un avantaj concurențial. La început nu am nevoie de multe resurse financiare. Deci ar trebui să continuăm să promovăm Domnul Buzek se uită cu o privire dură, văd, îl văd. Aș mai... Aș mai răspunde la o întrebare. Domnul președinte, e deschis, puteți răspunde la tot. Ce nu puteți răspunde acum, veți răspunde la a doua rundă pe care o avem cu dumneavoastră. Deci e bine oricum. Doream să-i mai răspund doamnei Monte. acea lipsă în domeniul de aplicare. O problemă în implementarea rezultatelor cercetării în acțiuni concrete. Aveți dreptate, există această lipsă, mai ales comparându-ne cu Statele Unite, să ține și de procedurile noastre administrative. Când și în ce condiții, cu ce costuri poți crea o companie și ce răspundere are cineva care înființează o companie și dacă n-ar fi mai bine să rămână angajat într-o firmă și nu independent. Aici Statele Unite sunt mult mai relaxate, dar Horizon Europe uh, a preluat și acest aspect și în special pilonul 3 Consilii de Inovație urmăresc să facă tocmai acest lucru. Pathfinding, am spus în engleză, să vadă uh, unde există tehnologii interesante pe care am putea să le ajutăm să facă pasul decisiv. Avem și ajutoare de finanțare pentru companii tip spin-off care să, trebuie să crească. Vom vorbi și prin a, despre acel pilon 3. Unele lucruri nu sunt clare în detaliu. Cum găsesc, de fapt, aceste tehnologii disruptive. Mai avem timp, vom mai discuta, dar important e să fie pe ordinea de zi și apoi vorbim de cercetare și cercetare cu impact real. Un alt subiect important. Și încă o întrebare, ca să nu trebuiască să-i răspund peste 5 minute. Domnul Sorino. A spus că de dimineață au vorbit de energie, eficiență energetică și ce facem în cercetare. Aș vrea doar să spun că energia este una din problemele strategice din clusterul 3, pilonul 2, 15 miliarde pentru cercetare energetică. E un anunț important, cred. Și ne putem aștepta ca și uh, statele membre să se alinieze, în a, să meargă într-o direcție semnificat, similară și atunci din 15 miliarde acestea se vor multiplica dacă instituțiile noastre fac o astfel de aliniere. Pun un punct aici. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamnă ministru, domnule ministru, a fost o ocazie foarte bună să discutăm, să vă ascultăm pe teme atât de importante și vă dorim numai bine, pentru că foarte multe lucruri depind de președinția dumneavoastră. Felicitări și mult succes! Madame. dragi prieteni, doamnelor și domnilor, unele chestiuni legate de energie au fost deja menționate. Acum vom avea o discuție cu domnul ministru Hans Fassmann, din nou, care o înlocuiește pe doamna Elisabeth uh, Köstinger, ministru federal al Austriei pentru sustenabilitate și turism. Aici intră și energia și unele dintre întrebările pe care le-ați avut deja și-au primit răspunsul, deci nu mai este nevoie să le ridicați. Și eu am o întrebare pe energie, dar n-am pus-o încă. Așa că o să o pun acum. Dragă domnule ministru, v-aș ruga să dați uh, startul acestei discuții. Înțeleg că uh, în președinția austriacă sunteți uh, responsabil sunteți responsabili, adică colega noastră, cu uh, energia curată, apoi uh, facilitatea Connecting Europe și proiecte de investiții în infrastructura energetică. Lucruri foarte importante pentru comisia noastră, pentru că suntem responsabili uh, de întregul domeniu energetic, tot ce ține de energie. Așa că vă dau cuvântul pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Mulțumesc pentru invitație, pentru posibilitatea de a lua cuvântul aici. O reprezint pe Elizabeth Köstinger, care a născut duminică, a născut pe Lorenz Iohannis și îi trans, vă transmit salutările dânsei. Um, Aș dori să mulțumesc domnului ministru Petkova din Bulgaria și a ministrei Simpson din Estonia, la fel și la colegii din Bulgaria și Estonia, care în cadrul triului președințiilor au lucrat foarte bine împreună. Cred că am uh, realizat progrese mari în ultimele luni și până la urmă Mingea e acum în terenul Austriei și trebuie să ducem mai departe aceste progrese. Um, cu doamna Köstinger în funcție vom avea o putere pentru a duce mai departe aceste proiecte europene. Vrem, așa cum așa de bine unei președinții, să fim un așa numit honest broker, uh, mijlocitor, corect și să nu urmărim în primul rând interesele noastre. Obiectivul dezvoltării acesteia este o uniune energetică puternică în Europa, o uniune energetică care reprezintă condiția pentru un sistem puternic și eh, dorim să avem în vedere și energiile regenerabile ca un pilon esențial. Avem încredere în faptul că pe baza unei colaborări constructive cu toate instituțiile UE și cu Parlamentul European că vom întreprinde pași importanți în acest sens. Și mai credem că perspectiva de până acum, aceasta holistică, cu privire la politică energetică și de Clima e esențială. Noi vom avea trei priorități sub președinția noastră. Pachetul energie curată, în primul rând. Urmărim încheierea tuturor uh, actelor legislative rămase deschise. Dar vrem să lucrăm, să continuăm să lucrăm și pe celelalte dosare. Cu puțin timp în urmă, S-au încheiat dialogurile tripartite pe aceste dosare și toate cele trei joacă un rol esențial în atingerea obiectivelor climatice al uh, acordului de la Paris. Directiva cu privire la eficiență energetică, cea cu privire la energii regenerabile. În acest sens, Dorim să mulțumim și raportorilor de pe aceste dosare, domnul Claude Turmes, domnul Miroslav Pohe și Jose Blanco Lopez. Dorim să le mulțumim tuturor. Ați lucrat foarte bine împreună cu președinția bulgară și cu această construcție europeană și aș dori să folosesc această ocazie pentru a mulțumi tuturor membrilor ITRE. Mulțumesc pentru angajament, pentru implicare și pentru disponibilitatea de compromis. Încheiind acest uh, dosar, am putut atinge plus valori clare, atingerea obiectivelor climatice așa cum uh, știu eu, cred că pentru conferința COP24 de la Katowice suntem bine pregătiți. Dosarele rămase sunt în special cel de piață unică, designul pieței energetice, autoritatea de reglementare și uh, siguranței în furnizare. Vom avea timp să discutăm toate aceste elemente. Ne vom uita cu atenție la piața unică energetică, iar ca parte a pachetului curat de energie avem regulamentul și directiva pentru dezvoltarea acestei piețe pe viitor, în special regulamentul cu privire la curentul electric Vom încerca să găsim soluții durabile aici, în uh, interesul cetățenilor. Vrem să îmbunătățim puterea competițională. Ne dorim, până la urmă, o funcționare mai bună a acestei piețe. Există și subiecte controversate, mi s-a spus. Mă uit în dreapta, dintr-un anumit motiv. Problema mecanismelor de capacitate e nevoie să nu pierdem din vedere obiectivele schimbărilor climatice. Apoi, noi surse pentru energie curată, acces pentru toți. Regulamentul urmărește toate aceste elemente. Mai mult decât atât, trebuie întărite drepturile consumatorilor pentru că avantajele acestei piețe unice să ajungă până la urmă la gospodării, cetățeni și companii. Consumatorii trebuie să poată participa activ la această piață energiei electrice, un obiectiv important și o sarcină importantă pentru uh, schimbările care ne așteaptă în acest domeniu. Toate sunt importante pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor activi. Există o analiză de risc în domeniul uh, energiei, care vine ca o completare importantă la regulamentul pieței unice și la directiva pieței unice pe energie, pentru că chiar dacă piețele funcționează bine, mereu poate exista o situație de risc cu crize uh, și unde trebuie să fim bine pregătiți. Asta e important și pentru că piața de astăzi, piața energiei, are un caracter uh, într-o strânsă legătură cu statele vecine. O rețea, de fapt, trebuie văzut ca o rețea mare și de aceea avem nevoie să avem un instrumentar european pentru evitarea de crize în furnizarea energiei electrice. Noi vom face eforturi pentru a duce mai departe aceste negocieri cu Parlamentul pentru a ajunge la un rezultat mulțumitor. Un alt dosar se referă la regulamentul Acer, o cooperare între autoritățile de reglementare care a câștigat un rol foarte important în acest pachet Clean Energy for All. Se urmărește o adaptare a acestor agenții la realitățile pieței de astăzi și în ceea ce privește sarcine, dar și competențele. Ambițiile președinției sunt clare, vrem să găsim o soluție echilibrată și să permitem statelor membre să-și spună cuvântul și în același timp să avem uh, eficiență, dar și o tratare corespunzătoare a resurselor, fără să pierdem din vedere subsidiaritatea. Programul nostru este unul ambițios, foarte dens. Pe 17 și 18 septembrie avea loc o întâlnire informală a ministrilor la Linz. Va fi mult de lucru în, uh, spre găsirea unui consens în uh, Consiliu. Aceste dosare pe care le-am menționat și care încă sunt uh, deschise. Un alt subiect al președinției noastre rediscutarea directivei cu privire la gaz renoirea acesteia. Au avut loc deja discuții la nivel de grup de lucru sub președinție bulgară, pozițiile diferă și există o serie de întrebări de ordin juridic și tehnic. Știm că acest dosar reprezintă o componentă importantă pentru toate statele membre. Și de aceea acest proces e încetinit. Coreperul a trimis întrebarea înapoi la, în, pe nivelul tehnic. Vom continua să, să discutăm dosarul. Știm că și Parlamentul e dispus să discute interinstituțional. Un al doilea punct cheie tehnologii inovatoare. Inovația reprezintă o cheie la realizarea Uniunii Energetice și la Consiliul informal de pe 17 și 18 septembrie vom discuta și despre tehnologii inovatoare. Motoul se numește Charge for Change, un joc de cuvinte interesant ne vom concentra pe hidrogen, pe tehnologii inovatoare de stocare a energiei electrice și și rolul industriilor consumatoare. Cea de-a 11-a conferință SETPLAN noiembrie la Viena va discuta de asemenea tehnologii inovatoare vom discuta aici elemente importante precum orașe inteligente și clădiri inteligente și uh, rezistente. Un subiect important fără îndoială pentru că oricâtă energie am uh, economii, dacă orașele au nevoie de tot mai multă energie, trebuie să și producem corespunzător. Apoi vom discuta eficiența energetică în industrie, precum și proiecte comune de plus valoare europeană pentru obiectivele 2030. De asemenea, potențialul noi platforme de finanțare în Europa pentru energie regenerabile și aceasta trebuie discutată. Pe 27 aprilie a avut loc aici deci, Comisia și Parlamentul au arătat <coughs> discuția cu Claude Turme. Deci mai multe instituții au arătat un interes în acest subiect și dorim să folosim acest moment pentru și cu ajutorul unor instrumente potrivite de finanțare să sporim eficacitatea și atractivitatea finanțărilor pentru proiecte de energie regenerabile. Poate încă un al treilea punct, acest hub energetic uh, Austria. Vrem să vorbim dincolo de granițele instituționale. Credem că Viena și Austria au un loc predestinat pentru a face acest lucru. La Viena și-au locul multe organizații internaționale pe domeniul energetic, precum UNIDO, Sustainable Energy for All, Comunitatea Energetică pentru Europa de Sud-Est, toate acestea ni se pare că reprezintă un atu. Întâlnirea directorilor generali pe 15 octombrie cu reprezentanții ministerelor, Va exista așadar o adunare și un schimb de informații despre siguranța energetică în domeniul, în era uh, decarbonizării și a tehnologiilor inovatoare. Vom stimula această discuție. Președinția austriacă se va implica la toate nivelurile pentru cooperare cu Balcanii de Vest. Ne așteaptă provocări mari pe care însă suntem gata să le atacăm împreună ne bucurăm, și nu o spun doar așa, ne bucurăm să lucrăm împreună cu toate celelalte instituții europene în următoarele șase luni. Avem aceste ambiții de a înregistra progrese pe calea spre o uniune sau un viitor uh, comun și sigur, bazându-ne și pe energii regenerabile și dorim să folosim condițiile cadru corespunzătoare. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru posibilitatea de a vorbi aici, de a prezenta aceste priorități și mă bucur de întrebările dumneavoastră, deși vă spun deschis, nu știu dacă voi putea răspunde cu aceeași precizie și elocvență și cunoașterea subiectului cum ar putea o face doamna ministru federal Elizabeth Köstinger. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. Dați-mi voie să spun foarte deschis, pentru că suntem foarte sinceri aici la Parlament. Discursul nostru a fost de două ori mai lung decât uh, ne așteptam. De ce? Pentru că era o prezentare în numele colegei dumneavoastră, Elizabeth uh, Köstinger, care n-a putut să vină. Însă, dumneavoastră veți avea grijă ca ceea ce vom spune noi, întrebări, observații, remarce, să ajungă la urechile colegei dumneavoastră, doamna Köstinger, și de asemenea o să-i transmiteți și așteptările noastre. Înțelegem acest lucru. Prezentarea a fost completă și acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. O să-i rog pe colegii mei să fie foarte conciși, pentru că e foarte uh, târziu. Vrem să terminăm fix la 6 și jumătate și mai avem încă 5 puncte pe ordinea de zi. Unul dintre ele programul cadru. Două părți din programul cadru, deci uh, avem multe subiecte Însă, după cum știți, nu putem să stăm niciun minut peste 6 și jumătate, pentru că nu vom avea interpretare după 6 și jumătate. Deci, vă rog, concizie pe cât posibil. PPE, Cristian Ișcariș. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă am uh, întrebări, am însă o, o observație sunt raportor pentru regulamentul uh, și directiva cu privire la proiectarea pieței energetice și sunt foarte încrezător că pe perioada președinției noastre veți reuși să conturați o atitudine comună, un compromis în legătură cu uh, ceea ce se petrece în acest domeniu, ceea ce conține regulamentul și directiva în legătură cu sărăcie energetică. De, de exemplu, aici avem o mică dispută. Noi suntem foarte deschiși să găsim un punct de vedere comun, o avem un mandat, avem un mandat foarte uh, puternic pentru negocierile cu Consiliu și vă urez uh, succes pe aceste negocieri. Încă ceva la directiva pentru gaze naturale. Vreau să vă întreb dacă <clears throat> vedeți vreo cale de deblocare a actualei situații, dacă aveți o nouă abordare, pentru că din partea noastră noi am, am muncit foarte mult, raportorul uh, <clears throat> stă alături de dumneavoastră, domnul Buzăc, din partea Parlamentului, uh, consideră că este foarte important să aprobăm acest dosar pentru că se referă la infrastructura europeană de uh, gaze și pentru noi e o temă esențială. Mulțumesc, SND, domnul Branco Lopez. Ne ocupăm de energia curată la Parlament, cel mai mare pachet uh, pentru tranziția energetică a Europei. În timpul prezenției bulgare, am ajuns la acorduri pe trei mari dosare. Creșterea, uh, energia regenerabilă și guvernanța. Iar acum vreți să veniți cu regulamente foarte complicate, cum ar fi piața de electricitate. Timpul e foarte scurt, iar uh, angajamentele noastre au nevoie de instrumente juridice care să o transforme în realitate. Deci imperativul este să înlocuim energiile bazate pe combustibili fosili cu energiile regenerabile. Asta însă nu înseamnă că trebuie să abandonăm regiunile a căror economie este legată de acest tip de activități. Din contră, trebuie să le oferim soluții pentru viitor. Așa încât aș vrea să știu care sunt prioritățile președinției dumneavoastră cât privește regulamentul și directiva privind uh, piața, apoi decarbonizarea sectorului electric printr-o tranziție justă care să țină cont de regiunile care depind de carbon și ținând cont de faptul că doamna ministru a avut posibilitatea uh, să cunoască aceste dosare foarte bine și să înainteze amendamente ca eurodeputat, cred că suntem în mâini foarte bune. Vă urez succes. Mulțumesc. ECR, Mr. ECR, domnul Caslodemos. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, o să revin la întrebarea mea precedentă o să o repet, de fapt, adică vreau să știu dacă președinția austriacă va aborda problema directivei privind piața gazelor naturale la Coreper. Sper că angajamentul uh, sau angajarea unei uh, companii austriece în acest proiect nu va reprezenta un obstacol. Există o serie de probleme care trenează, care nu sunt rezolvate, de exemplu, tratamentul diferențiat al mecanismului de piață din rezerva strategică. Și alte subiect care interesează foarte mult țara noastră, problema zonelor de tarifare care e de competența Comisiei Europene, Domnul Peterson, Alde. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Suntem cu toții foarte ocupați și sub președinția noastră, nu doar în legătură cu dosarele deja menționate, gaz, electricitate și dosarele conexe. Din câte am înțeles din uh, introducerea noastră, spuneați ceva despre faptul că piața electricității este transfrontalieră prin natura sa. Eu aș um, contesta această idee, pentru că problema este că doar jumătate dintre capacitățile transfrontaliere ale Uniunii Europene au fost folosite anul trecut. Provocarea este că, deși piața e transfrontalieră prin natura ei, nu avem suficiente schimburi transfrontaliere de energie, de electricitate și cred că este crucial pentru președinția austriacă să aibă o abordare bazată pe piață pentru stimularea și sublinierea importanței uh, stimulării fluxurilor energetice transfrontaliere, pentru că nu avem suficiente schimburi astăzi și evident asta are uh, implicații serioase. Prețurile sunt mai mari decât ar trebui să fie, nu ne atingem obiectivele de climă din acordul de la Paris, am putea avea mai multă energie regenerabilă în rețelele noastre dacă am avea fluxuri mai uh, mari de uh, schimbul transfrontaliere. Și credem că aceasta este o uh, mare problemă și de aceea v-aș întreba Pur și simplu dacă aveți o abordare de piață pentru această problemă, dacă veți sublinea în continuare importanța schimburilor transfrontaliere de fluxuri energetice, pentru că aici uh, s-ar putea uh, face o diferență sesizabilă pentru cetățenii europeni. Domnul de Chiavo, acum pentru verzi. Mulțumesc, mă alătur și eu colegilor care au uh, menționat um, mecanismul de capacitate din proiectarea piața energiei. Și aș vrea să știu care este poziția austriacă, pentru că Parlamentul și Comisia sunt decise să aplice mecanismul de capacitate ca ultim resort, ca uh, o modalitate finală de a uh, impune acest mecanism și pentru a impune obiectivele uh, de limitare a emisiilor de carbon. Unele state membre, de asemenea, au uh, probleme și va fi foarte greu să găsim un uh, acord între Parlament și Consiliu. Deci v-aș hotărâi să precizați poziția Austriei în legătură cu um, limitele de carbon, dimensiunea transfrontalieră a capacităților și apoi în problema conductei uh, Nord Stream 2, care va fi o dezbatere mare, importantă în următoarele luni. GUE acum Neokis Lidiotis. εγώ θα ξεκινήσω από ένα θέμα που ε, δεν σχολιάζω. Mă urez și eu, bun venit. Încep cu o întrebare care nu a fost comentată până acum. Pentru noi toți, energia ar trebui să fie un bun public. Toți ar trebui să avem acces la energie ieftină. Prima mea întrebare este ce are de gând să facă președinția austriacă pentru a susține cererea noastră pentru o distribuție corectă a energiei și pentru un acces corespunzător, pentru transparență și pentru susținerea consumatorilor. Și mă refer în special la grupurile vulnerabile. Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare. Întărirea capacității concurențiale a industriei și în domeniul energetic, dar dincolo de capacitatea de uh, concurență, am mai discutat asta în repetate rânduri, există și problema cu sărăcia energetică. Mulți cetățeni suferă de aceasta. Și asta aș vrea să vă întreb dumneavoastră, președinția austriacă, ce veți face astfel încât această problemă să fie atacată și grupurile vulnerabile să găsească ajutor și cum poate găsi președinția austriacă o definiție a sărăciei uh, energetice. Nici Comisia, nici Consiliul nu fac nimic în acest sens. Nu există propuneri concrete pentru sărăcie energetică. Și ultima ultimă întrebare. Președinția va discuta și sursele proprii de energie. Avem nevoie de o mai mare siguranță energetică, de o mai mică dependență. Și există resurse astăzi, în special în uh, Marea Mediterană în est, pe la Cipru. <clears throat> Ce propuneri aveți astfel încât să folosim acele resurse din estul Mării Mediterane? Mulțumesc! Doamna Barbara Capel. Mulțumesc! Domnule Fasman, cele mai importante trei puncte Să vorbim de pachetul energie, facilitatea Connecting Europe, cadrul financiar multianual și proiectele de investiții în infrastructură energetică. De dimineață am adoptat trei uh, dosare din pachetul uh, energetic care au trecut prin trilog, guvernanța, eficiența energetică și revizuirea directivei cu regenerabilele și pe scurt piața unică energetică evaluarea de risc în domeniul energetic și Acer în același timp, deci trei dosare foarte importante și pentru finalizarea pieței unice și a Uniunii Energetice. Apoi piața unică pe gaz, care cu siguranță va mai crea niște discuții, va mai genera niște discuții. Despre Connecting Europe s-a vorbit deja. Plus 47 de procente, 8,7 miliarde pentru sporirea acestei structuri, îmbunătățirea ei. La fel, interconectorii, extinderea acestora, și noua listă PCI și aici am și o întrebare, iată. Va fi prezentată o listă nouă PCI, știți că există un obiectiv al conectivității de 15% până 2030. PCI-urile sunt relevante pentru, interconect, pentru acești conectori. Ce ne puteți spune despre această listă PCI, despre noile proiecte care există? Mulțumim. Domnul Paul Rubic, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare. În Parlament avem acel panel Stewart Scientific Technological Options unde am dezvoltat o strategie nouă, acest silo and pipe avem multe astfel de silozuri uh, informaționale, multe cunoștințe acumulate, dar nu avem o strategie de comunicare corespunzătoare. Și tocmai prin inteligența artificială și acest tip de învățare, folosirea acestor date, s-ar uh, <clears throat> acoperi încet încet aceste câmpuri unde comunicarea ar fi atât de utilă s-ar putea identifica mai ușor. Iar exemplul meu ar susține că BEREC ar trebui să aibă de mult o platformă împreună cu Acer, piața energetică și esențial ca ENISA, care e responsabilă de securitatea datelor, să coopereze. Din câte știu, până astăzi nu există o platformă reală de cooperare cu alte instituții în astfel de... V-aș ruga ca în cadrul președinției austriece să vă gândiți dacă nu ați putea lua o inițiativă în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebări. Sunt întrebări importante și următoarea întrebare. Îmi pare rău, am ridicat mâna de la început, dar nu m-ați văzut. Probabil că era prea scurtă. Mulțumesc! Anche, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor Fassman, nu vreau să vă fac pe dumneavoastră responsabil, dar totuși în Austria avem o problemă de credibilitate în ceea ce privește obiective climatice și în acest sens energia joacă un rol foarte important. Dacă ne uităm la emisiile noastre de dioxid de carbon, de ani de zile nu reușim să-l diminuăm Am depășit orice obiectiv, din punct, adică am depășit în sens negativ, orice obiectiv ne-am propus. Deci e greu dacă Austria spune că vrea asta sau asta sau asta și nu reușim să transpunem nimic în realitate. Și de aceea aș dori să mă refer acum la un subiect pe care dumneavoastră, ca om de știință și astăzi expert în energie, vă, vă afectează ce părere aveți despre acel reactor experimental, cel uh, de fuziune nucleară ITER din Franța? Ce poziție aveți dumneavoastră sau ce poziție are Austria? Thank you very much for your, for your question. Mulțumim pentru întrebări. Vreau să adaug și eu o întrebare la sfârșit. E un fel de continuare a întrebărilor anterioare. Spuneați că Uniunea Energetică și am, um, ați vorbit în numele colegei Elisabeth Kostenger, că este fundamentală pentru piața energetică și pentru siguranța energetică. Deci ar trebui finalizată uh, acest proiect pentru piața electricității cât mai repede și directiva și regulamentul. Și o definiție importantă aici, definiția interconectorului. în directiva privind piața de electricitate și trebuie să o finalizăm cât mai repede cu putință, așa cum spunea și dumneavoastră. În revizuirea directivei privind gazele, am, avem uh, o definiție similară a interconectorului și sunt multe îndoieli la nivelul Consiliului legate de definiție pentru că definiția e similară, e paralelă cu cea din directiva privind electricitatea, piața electricitatea. Cum veți alinia activitatea pe aceste două directive, electricitate și gaze? Pentru că dacă sunteți în dezacord cu definiția asta a interconectorului și aveți îndoieli, atât de multe îndoieli la Consiliu, atunci o să fie imposibil să finalizăm negocierile privind proiectul pieței electricității, nici măcar sub prezenția austriacă. Am dorit să vă încurajăm să începeți să discutați serios privind revizuirea directivei referitoare la gaze, cum spuneam și alți colegi mai devreme. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la noi am dori să ascultăm niște răspunsuri scurte din partea dumneavoastră, dar cel mai important pentru noi este să transmiteți toate aceste întrebări doamnei Elizabeth Köstinger, care este ministru federal austriac pentru durabilitate și turism și răspunde de asemenea și de domeniul energetic, pentru că vom coopera cu doamna ministru în următoarea jumătate de an pe chestiuni așa de importante cum ar fi proiectul pieței de electricitate, concepția pieței de electricitate și piața de gaze. Aveți cuvântul, domnule ministru. Herzlichen Dank. Mulțumesc. Întrebările vor fi transmise mai departe, desigur și voi transmite colegei Căstinăr uh, impresiile mele de aici. Domnul Krasnodebski în ceea ce privește întrebarea despre piața unică de gaz. Discuția a arătat că nu există încă un consens al statelor membre – de aceea răspunsul meu ar fi că trebuie să continuăm negocierile în grupul de lucru. Și trebuie să găsim un consens. Domnul Karim, ați vorbit cu optimism de capacitățile noastre de negociere. Sper să fie justificată, justificate cele spuse. În principiu, diversitatea transportului de gaz din diferite țări de proveniență este, după părerea noastră, o dezvoltare pozitivă pentru siguranța în furnizare, în aprovizionare. Dar toate aceste proiecte de infrastructură, evident, trebuie să respecte legislația europeană. Domnul Peterson apoi Dumneavoastră ați spus că schimbul transfrontalier în domeniul energiei electrice că nu folosim suficient capacitățile. Așa este. Este unul din obiectivele regulamentului pieței uh, unice și în trilog vom avea nevoie de soluții ambițioase. Dorim să procedăm uh, bazându-ne pe piață. Ați întrebat dacă credem în piață. Da, credem, dar spunem în același timp și că trebuie să reglementăm piața măcar în anumite domenii. Domnul Carinț și Iavor s-au referit la mecanismele de capacitate. Și v-ați referit la problemele legate de aceasta crearea unui balans aici, unui echilibru, eh, ținând cont pe de o parte de protecția mediului și pe de altă parte de siguranța în eh, furnizare, în alimentare, este un element principal și prin valorile minime, valorile corespunzătoare, cu cât CO2 e permis în eh, producția unei unități de energie electrică, va face discuți, eh, obiectul unei discuții. Pentru că întotdeauna aceste întrebări sunt dificile. Domnul Silichiotis, ați vorbit de sărăcia energetică. E un subiect important, relevant pentru toată lumea astăzi. Dar aici sistemele naționale de susținere sunt cele uh, necesare. Este sarcina statului în funcție de forma de organizare, fie comuna, orașul, uh, landul, regiunea, să ajute acești oameni. Extinderea producției naționale sau europene de energie regenerabile, da, este o idee bună, dată fiind și directiva cu privire la piața unică în energie. Doamna Capel s-a referit la facilitatea Connecting Europe. Da, un alt subiect important. Avem nevoie de o infrastructură puternică pentru a folosi și potențialul acestor energii regenerabile. De multe ori se dă acel exemplu al energiei eoliene din Germania din Nord, unde există se produce mai mult curent decât e necesar și se pune întrebarea cum să transportăm către zonele industriale din sud. E o problemă transportului, a infrastructurii și de aceea, întrebarea acestei facilități Connecting Europe este o întrebare importantă. Lista PCI. Austria nu are încă o poziție aici. Așteptăm discuțiile din Consiliu, procesele sunt în desfășurare. Domnul Freund m-ați întrebat ce părere am de ITA. A fost una dintre întrebări. Cunosc fuziunea nucleară de la lecțiile de fizică pe care, ca și dumneavoastră, le-am uh, trăit acum câțiva zeci de ani și mi-aduc aminte încă de pe atunci când ne spunea profesorul de fizică cu mare entuziasm ne vorbea despre potențialul fuziunii nucleare. Cred că progresăm, dar mai cred că va dura până e și sigur și viabil economic. ITRA e un proiect al cercetării de bază și sunt pentru cercetare de bază, fundamentală. Ați mai spus că trebuie să fim credibili, atât în domeniul protecției mediului, avem această misiune 2030 care are obiective foarte ambițioase, 45-50% să fie din energii regenerabile câștigat. Vrea ca în, acest, în domeniul energiei electrice să avem 100% energii regenerabile pentru să facem un uh, bilanț va trebui să existe în permanență import și export. La CO2, o reducere cu 35% și o sporire a eficienței energetice peste 30%. Obiectivele sunt foarte ambițioase. Când ne vedem data viitoare, poate peste câțiva ani, știu că veți avea o întrebare critică și ne veți întreba în ce măsură Uh, corespunzătoare. Domnule Buzec, ați mai vorbit de interconectori. În pregătirea acestei ședințe am discutat această întrebare, m-am interesat să aflu ce sunt interconectori, am, afl- am aflat și am înțeles acest lucru între timp. Trebuie să ajungem la o definiție a acestora. Însă nu suntem siguri dacă definiția trebuie să fie 100% unitară. Avem un interconector în domeniul curentului electric, al gazului, o aliniere de 100%. Nu mi-e clar. Dar sigur că trebuie să ajungem la acești interconectori. Aceasta ar fi lista mea de răspunsuri. Doamna Köstinger vă poate trimite răspunsuri ulterior dacă doriți. Mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumim că am discutat aceste chestiuni și o să așteptăm să vină doamna Köstinger, poate cu copilul, nu știu, depinde de domnia sa și vă mulțumesc pentru vizita la Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, haideți să mergem înainte. Următorul punct din ordinea de zi este schimbul de uh, vederi cu domnul Norbert Hofer, ministru federal din Austria pentru transport, inovație și tehnologie. Minunat! Vă rog, aveți cuvântul, domnilor, ministru, domnule ministru. chestiuni foarte importante la ordinea zilei. Facilitatea privind uh, conectarea Europei și programul spațial. Probabil că n-am avut uh, niciodată înainte un program spațial așa de amplu ca cel de acum. Și facilitatea privind uh, conectarea Europei este de asemenea foarte importantă. Vrem mai multă electricitate, mai multe gaze, eu știu, sau propuneri din partea dumneavoastră sau din partea Parlamentului European. Aș vrea, domnule ministru, să vă rog să începem discuția cu prezentarea dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Am, am putut asculta un pic ce ați vorbit cu colegii mei, securitate energetică, mediu, un subiect eh, interesant care ne arată cât de important este Uniunea Europeană să acționeze într-o strânsă legătură în astfel de domenii importante. Sunt provocări uh, mari pe care trebuie să le atacăm, le putem uh, soluționa doar împreună. O perioadă a provocărilor mari, se schimbă lucrurile. Avem, iată, președinția Consiliului, și cred că este sarcina unei uh, președinții responsabile să aducă un aport astfel încât această Uniune să fie îndreptată către un viitor pozitiv, dar foarte clar să fim precauți astfel încât ceea ce s-a obținut până acum, ce am obținut împreună, să păstrăm, să nu stricăm. Pace de durată, libertate și bunăstare Aceasta ar fi ideea părinților Europei, ca printr-o bună cooperare economică să ne asigurăm că faptele din al doilea război mondial și de fapt și de dinainte să nu se mai repete. Până acum am reușit acest lucru. Libertate și siguranță în Europa. Avem, iată, provocări noi la care trebuie să răspundem astăzi. Este vorba de o intensificare a concurenței internaționale. Să ne uităm la ce se întâmplă în lume. Cred că președintele Trump ajunge astăzi la Bruxelles. Iată o politică afectată de protecționism. Nu putem spune încă cât de mari vor fi aceste efecte, dar vor fi, cu siguranță, se vor face simțite. Pe de altă parte, avem Rusia care crește, avem China care crește. Ne uităm la porturi, la infrastructuri, la companii în domeniul aviației spațiale. Avem India și avem Uniunea Europeană. În acest uh, concept, trebuie să recunoaștem că statele membre singure nu vor putea supraviețui singure în, această, în acest spațiu de competitivitate. Și de aceea avem, iată, acest rol comun de jucat. Importantă protecția climei, și aici trebuie să avem mult de lucru, dar avem și Copernicus care ne va ajuta. E vorba de măsuri eficient în ceea ce privește dezvoltare durabilă și avem probleme prin tendințe radicale, terorism, indiferent din ce domeniu. Dacă reușim să, depiș, să depășim aceste provocări, vedem și nevoia unei uh, cooperări eficiente între toate elementele implicate aici, indiferent cât de dificil pare, trebuie să găsim soluții comune. Există o responsabilitate față de cetățeni, responsabilitate de care trebuie să ținem cont. Motoul pe care l-am ales știți că este o Europa care protejează, însă aș dori să subliniez că asta nu trebuie să însemne că e o Europa care se izolează, nu, mai ales că vorbeam de subiecte precum spațiul, nimic nu ne leagă Uh, ca astfel de obiective comune. E vorba de întărirea Uniunii, de mai apropiere față de cetățean, de încredere, de capacitatea de a acționa a Uniunii și de încredere mai mare. Uitându-ne și la aceste sondaje de opinie pe care le cunoașteți probabil din statele dumneavoastră membre, câtă încredere aveți în Uniunea Europeană, de multe ori se spune cum trebuie evaluat rezultatul. Eu cred că noi, politicienii, trebuie să arătăm clar că Uniunea Europeană nu e altceva decât statele membre, de fapt. De multe ori facem această greșeală. Când avem slăbiciuni în politica statelor membre, încercăm să dăm vina pe un alt nivel, de multe ori pe Uniunea Europeană. E o responsabilitate, cred, să spunem că și când ceva nu merge cum trebuie la nivel european, nu cei de sus de la Bruxelles greșesc. Responsabilitatea e a noastră, a tuturor, pentru că noi, politicienii statelor, noi trimitem politicienii acolo la Bruxelles și deci suntem și responsabili. Sper că voi reuși să subliniez acest lucru și în continuare în următoarele șase luni împreună cu colegii mei. E important să ne aducem un aport, să răspundem la nevoile cetățenilor Uh, Parlamentul sigur joacă un rol important, uh, reprezintă statele membre, este ales direct de statele membre, deci are și o răspundere directă. Noi suntem cei care trebuie să răspundă față de cetățeni atunci când urmează alegerile. Există un partener puternic pentru realizarea obiectivelor comune și mă bucur că se ține cont de rolul special al Parlamentului. Date fiind aceste obiective, mă voi referi acum la punctul principal, la problema spațială cât de esențial este acest domeniu atât de complex, atât de tehnic și pentru continuarea întăririi rolului Europei și al statelor membre și nu doar în domeniul spațial. Acest sector este de o importanță strategică esențială. Cu Copernic și Galileo avem programe de un nivel foarte înalt nu trebuie să ne ascundem, ne putem uh, compara de la egal la egal cu națiuni cu mult mai multă experiență. Am luat decizii politice corespunzătoare, avem in, uh, inginerii capabili, avem obiectivele clare. Avem 22 de sateliți pentru Galileo pe orbită. E clar că avem neapărat nevoie de acest sistem propriu. Navigația prin satelit ne însoțește în fiecare zi, avem uh, GPS, fiecare copil cunoaște sistemul, însă ce se întâmplă dacă prietenii noștri, bine, avem o relație bună cu Statele Unite, dar ce se întâmplă dacă ei nu vor mai da această siguranță? Știți că la GPS pot, op, sistemul poate fi oprit oricând și s-ar putea să fie uh, incomod pentru un șofer care își caută drumul. La fel și pentru piloți care folosesc tot mai mult GPS-ul. Există, sunt folosite și pe aeroporturi, deci piloții depind într totul de aceste sisteme. Și dacă se schimbă ceva aici, dacă cineva oprește sistemul, apasă butonul, vom avea o problemă reală realitate în viața de zi cu zi. De aceea trebuie să ne asigurăm aceste infrastructuri pe termen lung, trebuie să ne îmbunătățim din punct de vedere tehnic, să ne îmbunătățim și tehnologia spațială și serviciile acestea sunt importante așa cum migrația și securitatea joacă și ele un rol foarte important și vor continua să-l joace. O guvernanță corespunzătoare pentru întreg spațiul e esențial. Apoi aprofundarea sinergiilor cu alte programe, alte domenii reprezintă toate acestea priorități ale președinției noastre. <clears throat> Europa trebuie să poată reacționa la schimbări din uh, domeniul spațial, trebuie să atacăm noile provocări, comercializare, zona New Space, mediu, vremea, Astăzi, iată că unii oameni trimit autoturisme în spațiu. Avem o întâlnire la nivel ministerial pe 30 noiembrie unde vom discuta despre viitorul plan Spațial European. Avem apoi o conferință la Graz la începutul lunii noiembrie. Domnul Salini este raportor pentru acest program. Îl avem ca vorbitor la Graz. Subliniez cooperarea strânsă în domeniul președinției ESA cu Spania. Toate acestea joacă un rol esențial pentru noi. Și dacă pot să mă mai refer la domeniul .eu, Domeniul e o poveste de succes, e foarte drăgit la companiile europene, arată identitatea europeană pe internet și președinția este de acord că gestionarea domeniului trebuie modernizată, trebuie să o adaptăm la modificările din domeniul online și acestea au loc în permanență. Salutăm această inițiativă de a crearea unui forum cu mai mulți actori implicați care să ajute Comisia la aceste discuții. Dorim să progresăm rapid aici. Și asta după înche- încă în acest mandat. Vom face eforturi mari, poate reușim un pic mai mult. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare, extrem de importantă. Sunt dosare importante, programul spațial și conectarea Europei. Numele PPE, domnul Cristian Ișcarenș. Mulțumesc în primul rând, domnule ministru Hofer, bun venit în Parlamentul European. E un domeniu important pentru viitor, facilitatea Connecting Europe – transportul. Aveți dreptate, ați vorbit de transportul aerian. Toate aceste elemente sunt importante pentru cetățenii de rând, apoi telecom, piața unică pentru energie electrică, toate acestea ne interesează. au fost pe vremuri uh, structuri oligopole puternice ale statelor membre. Mulți nu doresc să renunțe la aceasta, dar 100% din consumatori ar profita și politicienii sunt aleși până la urmă de populație, deci trebuie să și dăm ceva înapoi populației cetățenilor. Dacă acționăm cum trebuie, clientul și consumatorul au un avantaj dacă o dacă apare o competiție corespunzătoare. Connecting Europe se potrivește și cu programul spațial. Care e situația cu legăturile? Există o platformă bună de cooperare, acea strategie Silo and Pipes. Trebuie să Acordăm atenție în special comunicării între agenții și instituții și aș ruga să faceți ceva astfel încât aceste instituții și agenții să prezinte planuri comune ca să vedem cum comunicăm între noi. Știm că inteligența artificială, calculatoarele, aceste structuri sunt uh, din ce în ce mai vizibile și poate ar fi bine să arătăm care sunt problemele în comunicare și să ne ocupăm ca această comunicare să fie optimizată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg! Domnul Krasnodevski, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Din păcate, colegul Toșenovski, care se ocupă de acest program, a fost uh, chemat în altă parte, a trebuit să se întoarcă la Praga, uh, e absent și m-a rugat să-l înlocuiesc. Aș vrea să încep prin uh, a mă referi la începutul intervenției dumneavoastră, vorbeați de amenințarea protecționismului. După cum știți, există tendințe protecționiste în interiorul Uniunii Europene de exemplu, se presupune ca Europa Centrală și Europa de Est să fie separate de restul Europei. Există asemenea idei care se fac auzite și aici, la Parlamentul European. Iată de ce regiunea mea are mari așteptări legate de președinția austriacă. Pentru că ne aducem aminte cu toții de discuția despre mitele Europa, Europa de mijloc din anii 80. Și sper că Austria își va juca rolul uh, și va fi puntea între aceste două părți ale Europei. Și acum vorbim despre programul spațial. Credeți că înainte de alegerile europene deci practic în 2019, Parlamentul și Consiliul ar putea să se înțeleagă și pun această întrebare pentru că e vorba de viteza cu care va merge președinția austriacă în sensul acestui subiect și de asta depinde reușita acestui program. Și încă o întrebare referitoare la britanici Britanicii participă la programul Galileo și ar fi bine atât pentru Europa cât și pentru Regatul Unit să poată să continue să participe. Britanicii să participe în continuare la acest program. Mulțumesc. În numele ENF, doamna Barbara Capel. Mulțumesc, mă bucur mult de prezența domnului ministru Hofer. Bine ai venit! Eu m-aș referi la ceva diferit de aceste subiecte globale și anume un subiect important pentru noi aici în Comisia ITRE, digitalizare, infrastructură. Există din mai, deci de puțin timp, un studiu al Curții de Conturi care spune că extinderea internetului de bandă largă în statele membre lasă de dorit, în special zona rurală nu este conectată și chiar și în orașe accesul nu este așa cum ar trebui să fie, nu așa cum apare în strategia Europa 2020. Curtea face diferite propuneri cu ce se poate face, anume ca statele membre să-și renoiască aceste planuri de extindere a fibrei optice. Comisia ar putea modifica ajutoarele de stat. Aici Banca Europeană de Investiții, prin intermediul EFSI și ZEF, să promoveze proiecte mai mici. Aș dori să știu dacă președinția austriacă va avea inițiative pentru extinderea internetului de bandă largă, pentru a-l promova. Și un uh, alt domeniu, cel al spațiului, în noul cadru multianual. Există pentru prima dată acest program spațial cu 16 miliarde de euro. Punctele esențiale le-ați discutat deja, Galileo, Copernicus și noua componentă de securitate. Aș dori să știu dacă există inițiative ale președinției austriece ca această economie spațială să fie deschisă și pentru IMM-uri și startup-uri. For your questions, dear minister, if I may ask you... Mulțumesc. Vă rog acum să răspundeți și să rezumați uh, observațiile la sfârșitul discuției noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Rubric, noi am mai avut această discuție despre ce facem cu telefonia mobilă. Dumneavoastră ați avut atunci o abordare foarte apropiată de client, de consumator. Atunci eram cam sceptic pentru că și mă alătură celor spuse doamna Capel, economia Telecom va investi mult în 5G, dar cred că s-a ajuns la un compromis foarte bun prin care, pe care îl putem accepta. Am salutat acest acord și cred că și dumneavoastră sunteți mulțumiți. Ați vorbit de comunicare în domeniul spațial, problema agențiilor, instituțiilor, Sigur că o comunicare mai bună e importantă, însă totodată avem nevoie de o, de o distribuire corespunzătoare a sarcinilor. Am spus-o și în discuțiile preliminare, am văzut asta și în aceste zile, mulți mi-au spus că avem nevoie de o linie clară cine pentru ce răspunde și sunt convins că și, că în, și în cadrul acestei președinții împreună cu Comisia și Parlamentul vom găsi căi bune pentru a face lucruri pozitive aici. Colegul din Polonia s-a referit la protecționismul care ne însoțește, nu doar în ceea ce privește Statele Unite, ci că există astfel de tendințe și în interiorul Uniunii Europene. Eu am crescut în estul Austriei, pe partea pe frontieră, pe cortina de fier și știu ce înseamnă când există un uh, o astfel de cortină. Sigur că landul meu a profitat de subvenții de obiectivul 1, dar și mai mult am profitat de faptul că această cortină a căzut. Și am văzut că de strâns e contactul între între cetățenii celor două state în zona de frontieră. Sigur că trebuie să fim atenți ca pe această cale comună să nu lăsăm pe nimeni în urmă și să procedăm împreună pe această cale, să nu facem greșeala ca dintr-o emoție, de exemplu, să decidem prea repede sau să vorbim de tendințe, de evoluții și așa mai departe. Cred că diplomația joacă un rol foarte important aici, această diplomație este importantă și pot să spun un lucru. Cred că este și un punct foarte al Austriei, că în diplomație ne mișcăm foarte bine și vreau să spun acest lucru și aici, avem o administrație care cu adevărat funcționează foarte bine și va fi și un motiv pentru care această președinție va funcționa foarte bine. Nu pentru că miniștrii ar fi toți geniali, ci pentru că munca o fac de fapt colaboratorii, angajații din uh, administrație care încearcă să ajungă la compromisuri în ședințe, să găsească calea potrivită și așa mai departe. Noi, miniștri, avem norocul să putem transmite veștile bune când e cazul, dar munca o fac de fapt cei din spatele nostru și cred că acest lucru va funcționa foarte bine aici. Discuțiile au început deja și am înțeles că primele răspunsuri sunt pozitive. Austria dorește să fie un constructor de poduri aici. O poziție comună a Parlamentului și Consiliului, nu știu, nu vă pot promite acest lucru, dar uh, Vă promit că vom face tot ce putem pentru a progresa cât mai mult cu putință. Ne-ați întrebat ce se întâmplă cu Galileo după Brexit. Ne aflăm într-o situație în care în cele din urmă avem de lucrat cu pachetul general și și problema Galileo și Brexit sunt tratate împreună. Eu sper că în acest pachet comun vom, rămâne la, vom ajunge la o soluție comună cu toate problemele care vor exista, cu modificările de personal și așa mai departe. Doamna doctor Kappel s-a referit la provocările digitalizării. Cred că astăzi în Uniunea Europeană și în întreaga economie nu e important doar să ai uh, conexiuni, șosele de tren și aeroporturi. Nu, avem nevoie de digitalizare, avem de uh, nevoie de banda largă pentru că firmele pot lucra și de la țară dacă au internet rapid. Și la acest uh, internet de bandă largă, da, există această evoluție nouă la care trebuie să reacționăm, extinderea 5G. Dintr-o dată, fiber to home nu mai joacă un rol atât de important. Nu mai trebuie să merg cu fibra optică în fiecare casă, dar trebuie să merg la antene. Și atunci trebuie să reacționăm cu aceste strategii de bandă largă, să avem un concept general în Europa, dar și în statele membre, să dezvoltăm un concept cu un acord perfect între rețea de fibră optică și 5G și atunci am încredere că va fi un viitor pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ministru, mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc pentru tot ce a spus, pentru răspunsuri, pentru observații și Vă urăm numai succes în timpul acestei președinții. E important. Mulțumesc foarte mult. O să mă străduiesc. Mulțumesc. Okay. to next point. Reporting back to committee on the... Trecem la următorul punct din ordinea de zi, numărul 26, piața internă pentru electricitate, 27 reguli comune pentru piața internă a electricității, directiva și regulamentul. Raportorul nostru este domnul Cristian Iscarin. Să aveți stim cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În trei minute, chiar și sub un minut, o să încerc să prezint. Am finalizat votul pe 28 februarie în plenară și am așteptat mult timp să începem negocierile în timpul președinției bulgare. Lucrul s-a făcut la sfârșitul lui iunie. A fost un fel de cooperare, de fapt, cu președinția austriacă care urma să vină. Din ambele părți am spus care sunt provocările politice uh, Uh, e vorba de reuniuni tehnice care au avut loc săptămâna asta și vor avea loc și la începutul lunii septembrie și o să mai avem un trilog pe 11 septembrie. Deci începem realmente activitatea și sperăm ca în timpul președinției austrietice să finalizăm aceste discuții. Mulțumesc foarte mult! Bun, e clar dorește cineva să pună întrebări sau să facă vreo observație, vă mulțumesc foarte mult. Deci am început deja, acum câteva zile, acum două săptămâni, discuțiile. Nu va fi ușor. Dialogul uh, pe care, trialogul pe care l-am propus pentru decembrie. Ultimul punct din ordinea de zi, vă mulțumesc. 28-29, un punct împreună propuneri pentru regulament ale Parlamentului European și al Consiliului pentru Horizon Europe, participare și răspândire. Și a doua chestiune, propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului pentru înființarea programului specific de punere în aplicare a Horizon Europe, programul cadru pentru cercetare și inovare. Două chestiuni, doi raportori, domnul Dan Nica, și domnul Cristian Eller. Vă rog, stimați colegi, aveți cuvântul. Vă rog să începeți discuția. Este primul schimb de vederi și un dosare foarte importante, domnul Dan Nica. Domnule președinte, în primul rând eh, aș vrea să eh, le mulțumesc eh, pentru că uh, tuturor celor care în această perioadă de o lună de zile au fost alături de mine în încercarea de a produce un raport cât de cât decent. Să le mulțumesc shadow raportorilor care au făcut eforturi să, să fie alături de mine și să înțeleagă ceea ce fac. Uh, de altfel vom mai avea o întâlnire și în această seară la șase și jumătate. Uh, experților din comisia noastră ITRE, care au fost extrem, extrem de uh, Uh, participativi uh, de la grupurile politice, foarte mulți oameni care au fost implicați și, în ultimul rând, Comisia Europeană, care a încercat tot timpul să fie prezentă și să poată să aducă lămuririle necesare. Uh, <clears throat> păstrând promisiunea inițială și anume de a preda raportul în această săptămână, am organizat și două conferințe pe lângă multe alte întâlniri bilaterale sau în format mai restrâns, în care am încercat să primesc cât mai multe feedback-uri de la principalii, ă, principalii actori în domeniul cercetării și inovării în Uniunea Europeană pentru a înțelege dacă e ceva de schimbat, ce anume, de ce și cum anume să facem toate aceste lucruri mai bine pentru următorul uh, program uh, Orizont Europa și nou program cadru. Aș vrea în acest moment uh, să menționez doar principalele puncte. Toți shadow raportorii de altfel au, așa cum le-am promis deja, au intrat în posesia raportului versiunea de astăzi, deci versiunea din 10 iulie. Permanent Uh, am încercat ca să le trimit tuturor shadow raportorilor versiunile în momentul în care, în stadiul în care ele se aflau, tocmai pentru a vedea care sunt, care e dinamica întocmirea acestui raport și mai ales care sunt motivațiile. Cu permisiunea noastră, domnule președinte, trec foarte repede prin principalele puncte. Primul punct uh, este acela al creșterii bugetului pentru Horizon Europe la 120 de miliarde de euro în uh, prețuri constante, cu mențiunea că în propunerea Comisiei uh, există o propunere de buget în prețuri constante doar de 83,5 miliarde de euro și față, sau 94,1 miliarde de euro dacă ar fi să o exprimăm în prețuri curente, ceea ce este departe de ceea ce Parlamentul deja și-a exprimat uh, uh sprijinul pentru un buget de 120 de miliarde de euro în uh, prețuri curente. Uh, punctul 2. Întărirea uh, cercetării fundamentare și colaborative, uh, pentru că cercetarea și special cea fundamentală este un aset, este un domeniu extrem de important al cercetării în Uniunea Europeană și o condiție care este extrem de importantă pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene. Un alt cel de-al treilea punct pe care vreau să-l menționez este acela al introducerii principiului reciprocității. Trebuie să clarificăm toată această situație pentru că, din păcate, suntem, din ce am văzut și ceea ce mi s-a dus la cunoștință, într-o situație ușor, ușor uh, ciudată. Pe de o parte, sunt, uh, este așa numită oversubscription, deci nu sunt suficienți de mulți bani care să poate fi alocați unor proiecte care sunt de foarte bună calitate și care sunt produse, propuse în cadrul Uniunii Europene în diverse apeluri, în cadrul aceluiași program de cercetare. În același timp sunt mulți bani. Din păcate nu am cifra să vă spun câți din orizont 2020 până în acest moment, care a fost alocarea banilor, câți bani au fost alocați pentru entități sau uh, actori individuali din cadrul Uniunii Europene, cât pentru țări asociate și cât pentru așa numitele țări third countries, pentru țări terțe. Dar cred că introducerea principiului reciprocității este un lucru obligatoriu, pentru că ar fi greu de explicat de ce noi dăm cuiva acces la fondurile care sunt bani din taxe și impozite plătite de cetățenii europeni, iar entitățile din Uniunea Europeană n-ar avea voie ca în acel stat cu care suntem Uh, în colaborare să nu aibă acces la proiectele și programe finanțate de statul respectiv. Deci, acesta este un punct important. Un alt punct care l-am identificat și care vreau să-l adresez, să-l uh, clarific în cadrul raportului, este acela de întărirea regulilor de proprietate intelectuală. Pentru ca să existe o valorizare corespunzătoare a cercetării în Uniunea Europeană. Uh, pentru că, pe de o parte, participanții noi, chiar cei mici au nevoie de sprijin și de consiliere ca să știe cum să-și protejeze cât mai bine drepturile de proprietate intelectuală și uh, în același timp să știm cu mare precizie cui anume și cine este cel care deține drepturile de proprietate intelectuală într-un program de cercetare finanțat din bani europeni. Al cincilea punct care vreau să-l introduc în cadrul acestui raport este acela al primei exploatări comerciale în interiorul Uniunii Europene pentru proiectele finanțate din fonduri ale Uniunii Europene. Pentru ca să existe, pe de o parte, o maximizare a impactului uh, și, pe de altă parte, valoarea adăugată pentru cheltuielile făcute din banii europeni. Deci acest principiu al primei exploatări comerciale în interiorul Uniunii Europene este unul la care uh, este foarte important și a fost cerut de foarte multă lume. Și vreau să mai spun foarte pe repede înainte și îmi cer scuze, sinergiile cu alte fonduri europene, aici lucrez cu cei de la colegii de la DG Regi și să vedem cum anume introducem Seal of Excellence. Un punct important este Equal Pay for Equal Work, plată egală pentru muncă egală. Aceasta vine și ca un răspuns pe care Parlamentul European trebuie să-l dea ca urmare a dezbaterii de Equal Pay for Truck Drivers, deci salarii egale pentru conducătorii de tir, uh, cred că acest lucru trebuie să se refere de asemenea și la uh, cercetătorii care lucrează în cadrul aceleași proiect de cercetare. O expertiză care să fie făcută, o evaluare care să fie făcută în mod anonim, astfel încât să existe un accent pus pe excelență și nu pe uh, origine, sex sau alte criterii și uh, uh, uh, reducerea diviziunii în domeniul cercetării în cadrul Uniunii Europene și o mai bună împărțire a excelenței în interiorul tuturor statelor membre. Acestea ar fi cele 10 puncte pe care vreau să le adresez și acesta este documentul pe care am să-l dau și secretariatului pentru a fi atașat Uh, la uh, raport, uh, așa cum prevăd reglementările și mulțumesc încă o dată pentru răbdare și pentru timp. Mulțumesc foarte mult, e foarte important pentru că avem un termen de respectat pentru traducerea documentului. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați abordat lucrurile foarte bine. Vinerea asta raportul meu va fi prezentat pentru traducere și va fi de asemenea înaintat secretariatului. Mulțumesc foarte mult. Domnul Eller. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Nica. Cred că avem o înțelegere comună în legătură cu intențiile. Avem o, o poziție coerentă din partea Parlamentului împreună cu raportorii din umbră și raportorii. Acum la detalii. S-a menționat uh, bugetul uh, total de 120 de miliarde, dar ar Asta nu este o creștere, e doar ceea ce au hotărât uh, șefii de state și guverne prin alocarea unei uh, proporții din uh, PIB. Consiliul practic urmează o decizie luată în urmă cu 10 ani. Apoi, în ceea ce privește primul pilon, pe el și cred că trebuie să uh, um, promovăm ideea uh, de proof of concept, uh, de, uh, noutatea uh, ideilor. De asemenea, problema programului uh, Curie pentru cercetători, uh, pentru familiile de cercetători uh, iar uh, infrastructura cercetării să se concentreze pe um, crearea de infrastructură în statele mai puțin uh, dezvoltate, cu creșterea um, accentului pe um, facilitatea de uh, cloud deschis. Uh, Uh, care să poată fi accesat de cercetători. Pe pilonul 2 trebuie să ne uităm la structură. Am putea să împărțim acest uh, uh, cluster privind societățile inclusive pentru că deocamdată avem probleme cu um, acest grup de teme de cercetare sunt multe chestiuni încă deschise. Uh, planificarea strategică a ajuns doar un simplu paragraf în care se menționează ideea unui program uh, de lucru planificat strategic, dar trebuie să ne referim la uh, creionarea de instrumente uh, și de criterii care se pot uh, impune prin acte delegate. Ne trebuie deci o, delegat, o idee mai clară despre ce se va petrece. Avem nevoie de asemenea de uh, instrumente precum uh, cer deschis uh, pe EIT sunt idei pe care le uh, dorim uh, păstrate și puse în evidență. Siguranța maritimă, iarăși este o temă care trebuie finanțată. La misiuni, după cum uh, spuneam și la planificarea strategică, avem nevoie de o serie de misiuni în prima fază a acestei planificări pentru că și trebuie să um, avem un număr restrâns de misiuni. Dacă organizăm 50 de astfel de misiuni, se pierde practic mesajul. Cred că ne dorim să reinstituim complementaritatea cu parteneriate, între parteneriatele de cercetare, să încercăm să înțelegem un pic mai bine care este relația între instrumentele pe care le avem și să limităm bugetele pentru misiuni la fața locului, să avem, uh, de exemplu, uh, informații cu privire la etapa în care se află proiectele respective. Adică dacă ele sunt pe care de finalizare, nu mai are rost să le vizităm. Trebuie să avem o abordare de jos în sus, să extindem uh, proiectele pilot din orizont 2020-20 să accelerăm uh, perioadele de acordare a uh, burselor la șase luni, reducerea, la reducerea um, lacunelor în domeniul inovației am dori să avem o inițiativă privind excelența în statele membre care au capacitatea de a aplica, de a, de a pune în valoare fondurile europene și internaționale am dorit să subliniem că o mai bună gestiune a datelor legată de infra infrastructura de cercetare și de acel cloud european științific uh, um, în legătură cu sigiliul excelenței trebuie să discutăm Uh, priorități tematice, să promovăm decarbonizarea industrială, nu doar producția de energie, uh, ci și măsurile de implementare, să susținem cercetarea împotriva bolilor rare, cancerul în rândul copiilor, de exemplu, ceva ce este um, la nivelul înțelegerii cetățeanului obișnuit producția de alimente și schimbările climatice cu accent pe aceste priorități tematice. Important este însă să avem și o imagine de ansamblu și să, spune, să spunem că la un moment dat putem avea o, un potențial de creștere în total de 5% și dacă până atunci unele proiecte Uh, aceste inițiative doar se oglindeau una pe alta, avem acum uh, uh, noi sinergii. Acest lucru nu figurează acum în propunere și vrem să ne referim și la instrumentele de finanțare, să păstrăm flexibilitatea și gradualitatea măsurilor care trebuie adaptate, croite pe măsura proiectelor și individualizate mai ales în ceea ce privește IMM-urile. Trebuie să fim corecți, trebuie să avem o discuție despre IMM-uri în termen general, pentru că ceea ce figurează în program pe pilonul 3 este o parte disruptivă a programelor pentru IMM-uri. Îmi pare că uh, trec așa prin uh, toate în uh, fugă, dar eu o să-mi depun raportul săptămâna viitoare. Nu sunt la fel de uh, explicit ca și Dan uh, Nica. Aștept uh, sau din, din, din, ce am, uh, din ce am uh, discutat până acum cu uh, raportorii din umbră, este că vom avea o poziție foarte puternică în fața Consiliului. Data trecută am negociat 18 luni Acum uh, suntem ambițioși, trebuie să încheiem, trebuie să furnizăm securitate tuturor factorilor implicați și cu cât suntem mai ambițioși, cu atât mai bine trebuie să ne pregătim să ajungem în 2020 cu un nou program care să fie de folos beneficiarilor. Deci fac un apel uh, la Consiliu ca acesta să-și elaboreze în, a, în același ritm uh,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 Cine dorește acum să ia cuvântul? Raportorii din umbră? Bun, atunci să completăm uh, lista vorbitorilor. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc uh, raportorilor pentru informații, pentru noutățile importante pe care ni le prezintă Uh, vreau să nu pierdem niște idei. Industria, cred că e important să definim mai bine rolul sau reprezentarea IMM-urilor Instrumentul IMM-urilor a fost extrem de bun în orizont 2020 și trebuie întărit în orizont Europa și mă preocupă acest lucru. Sinergiile, cred că programul acesta nu vorbește doar de nevoia de sinergii, trebuie să devină realitate și am impresia că dacă nu găsim mecanisme specifice care să permită complementaritatea și toate statele membre să facă acest lucru posibil și să împartă fondurile cu alte fonduri, atunci e, va deveni atractiv să devină parte din aceste sinergii, iar sigiliul de excelență, mai ales pentru IMM-uri în domeniul colaborativ pe care îl are programul, trebuie să găsim mecanisme care să uh, ducă la participarea reală la sinergiile împărțite cu statele membre. Știanța deschide. Primul pilon e foarte important, dar cred că deschiderea trebuie să încerce să fie mai mare și în restul programului trebuie să fie mai deschis decât este astăzi, dar nu numai la pilonul 1, tinerii. Cred că este foarte important. Mi s-a părut pozitivă propunerea comisiei pentru că este inclusă sinergia pentru programul Erasmus, dar prin cultură, prin cercetători, prin aceste domenii deschise tinerilor, e vorba nu numai de sinergie, dar e vorba de instrumente specifice care să ne permite ca acest tineri cercetător, tineri universitar, tineri doctoranți să facă parte din acest program și să nu fie exclusă posibilitatea ca acest instrument să folosească talentele, să se întoarcă în țările respective talentele care care au plecat din țările lor de origine. Și în încheiere, domnul Nica spunea că trebuie să întărim protecția drepturilor intelectuale și să beneficieze toți cei care participă. Mi se pare foarte bine, dar trebuie să ținem cont că trebuie să ne gândim care este impactul social al programului, cum beneficiază toată societatea de avansele, de, de progresele științifice. Comisia Europeană a inclus aici indicatori care mi se pare extrem de pozitivi și e o noutate importantă și trebuie să îmbunătățim acest aspect ca programul acesta să ajungă la întreaga societate, să fie un motor al transformării societății. Deci trebuie să ne ocupăm și de impactul social. Mulțumesc foarte mult! Anche per aver rispettato più o meno i tempi. Mulțumesc, mulțumesc că ați eh, respectat eh, timpul de vorbire. Doamna, domnul Tuțalovski din partea ECR. Da, câteva cuvinte, domnul Toșanovski. În primul rând, uh, vreau să îl felicit pe domnul raportor, domnul Dan Nica, care este conștient de viteza cu care trebuie să lucrăm, a trebuit să lucrăm și cu care a inclus opiniile co-raportorilor sau raportorilor din umbră în aviz. Uh, însă trebuie să menționez câteva uh, aspecte. Unul, susținem uh, propunerile domnului Nica, mai ales că programul Horizon Europe dispune de un uh, buget de 120 de uh, miliarde. Suntem de acord cu ambiția de a păstra acest nivel. În același timp, e nevoie de un echilibru geografic foarte bun. Deci susținem toate amendamentele care vizează uh, tocmai lărgirea sferei geografice de aplicare a programului și vrem să includem uh, acest element ca unul dintre criteriile de evaluare a proiectelor. Grupul nostru politic susține această idee și uh, raportorul nostru din umbră va vota pentru aceste amendamente. Iar uh, încă o chestiune, nu în ultimul rând, în ceea ce privește, eh, vreau să atrag atenția asupra participării Marii Britanii la programele de acest tip. Mulțumim, domnul, eh, doamna eh, Vilici. And rules of Mulțumesc, doamnă președinte. Cu privire la regulile de participare la programul Horizon Europe, Uh, trebuie să ținem cont de faptul că obiectivele stabilite trebuie să facă până la urmă Europa mai competitivă din punct de vedere economic. Asta este până la urmă obiectivul pentru care trebuie să um, stimulăm și să um, aducem uh, la oaltă diversele energii implicate. Vreau să-l felicit și pe domnul raportor și subscriu la opinia sa în cursul negocierilor trebuie să nu uităm felul în care uh, percepem evoluțiile viitoare din domeniul cercetării și felul în care noi, ca legiuitori, putem să influențăm impactul pe care cercetarea îl poate avea în, vi- în viața reală și în relațiile cu uh, țările terțe. Trebuie să punem accentul pe reciprocitate. Mă bucur să lucrez cu domnul Nica pe acest dosar. În ceea ce privește problema specifică a programului uh, Horizon Europe, cred că trebuie să punem accentul pe felul în care programele specifice uh, vor fi puse în aplicare. Cum uh, s-a spus deja, trebuie să asigurăm continuitatea programului pentru cercetători și inovatori, pentru că numai așa vom putea stimula creșterea spațiului european de cercetare. Sunt uh, nerăbdătoare să lucrez și pe acest uh, dosar până la uh, vacanța de vară. Mulțumesc, doamna, domnul Elhund. Mulțumim, apreciem și noi viteza cu care lucrați și um, credem că um, această idee de a crește bugetul este un fel de a spune că cercetarea este uh, o, o cale în direcția corectă. În primul rând, trebuie să uh, vă felicit pentru uh, pașii pe care îi faceți în cercetarea împotri- în ceea ce privește clima și e clar că nu o să atingem obiectivele stabilite și această dimensiune uh, trebuie mm, uh, subliniată în continuare uh, și trebuie să ne concentrăm pe găsirea de tehnologii neutre din punct de vedere climatic. Apoi, în legătură cu Uh, această distribuție geografică. Mm, eu cred că excelența trebuie să rămână primul criteriu mm, după care se selectează criteriile și trebuie să ne concentrăm pe impactul proiectelor uh, care ar trebui să fie un uh, criteriu mai important decât cel geografic. Ne preocupă procesul de planificare strategică pentru că aici foarte mult depinde de comisie și împreună cu raportorii vom încerca să găsim soluții pentru o abordare mai echilibrată. Punctul 4. Toată cercetarea se bazează pe capacitatea savanților și instituțiilor de cercetare de a accesa și de a distribui și de a împărtăși experiență și informații. De aceea, uh, accesul deschis la rezultatele cercetării trebuie asigurat. Punctul 5. Salutăm uh, faptul că raportorul a adus uh, uh dimensiunea uh, egalității între sexe uh, în discuție și uh, acum uh, pentru domnul Yeller uh, punctul 1. Credem că climatul și obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să stea uh, la uh, baza proiectării obiectivelor întregului program. 2 Societățile inclusive și sigure trebuie să fie puse pe uh, primul plan, trebuie să găsim uh, un echilibru între cele două dosare. Punctul 3. Salutăm acel cluster uh, privind industria digitală. Ar trebui însă să se concentreze mai mult pe mediu și climă. pentru că trebuie să îmbunătățim procesele și de producție și eficientizare energetică. Mulțumesc! Θα μιλήσω για την έκθεση του συνέφου του Ντανίκα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω. În ceea ce mă privește, mă voi referi la raportul domnului Nica. Îi mulțumesc am făcut cu toții eforturi <clears throat> pentru a ajunge la cele mai bune rezultate. Grupul nostru consideră că propunerile acestea sunt pozitive, suntem cu toții de acord, într-adevăr, avem nevoie de acest echilibru între știință și uh, rănoire pe de-o parte și apoi interesele societății pe de altă parte. Agenda în domeniul cercetării ar trebui să prioritizeze proiecte care țin de nevoile societății și nu să prioritizeze proiecte care servesc multinaționalelor. În ceea ce privește criteriile de evaluare, avem experiență din uh, Horizon 2020 ar trebui să cerem mai multă transparență și o evaluare corespunzătoare, grupe de evaluare corespunzătoare la care să participe reprezentanții tuturor statelor membre. Obiectivul este să combatem inegalitățile, în special în ceea ce privește finanțarea și să ținem cont de participarea de state terțe astfel încât să evităm inegalități astfel. În trecut au, organiz- au existat organizații care nu au ținut cont de drepturile fundamentale. Noi dorim să folosim aceste concluzii și toată lumea ar trebui să aibă acces la aceste concluzii. Vom face propuneri de amendamente. Mulțumesc. Continuăm cu raportul din umbră Matias. Obrigada, Presidente. Eu também vou fazer alguns... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cea mai mare parte din cele spuse acum. Vreau să vă atrag atenția asupra unor preocupări pe care le am. Uh, pe fond și pe conținutul programului, cât și pe organizare. Cred că trebuie să clarificăm niște lucruri. Pe fondul programului mă preocupă convergența și includerea în acest pilon al competitivității industriale uh, ținând cont de provocările cu care ne confruntăm, mai ales când nu există o clasificare concretă uh, a ce înseamnă, care, care este suma dedicată competitivității industriale și care sunt marile provocări globale. Dacă altfel industria pierde aceste resurse, iar știința și inovarea, care sunt extrem de importante, ă, trebuie să se facă o separare foarte clară între industrie și știință și inovare și să nu fie pierderi importante uh, dacă vorbim de provocările globale cu care ne confruntăm, provocările cu care se confruntă comunitatea științifică din Europa. Trebuie să fie o separare între pilonul 2 și restul, pentru că în societățile inclusive și sigure se vede acest lucru. Când am discutat despre Orizont 2020, am avut această discuție și am avut această aspirație și sper să se mențină și acum Științele sociale și științele umaniste nu sunt accesorii, sunt științe domenii fundamentale și nu putem interveni în societate dacă nu cunoaștem aceste științe. Deci e nevoie de uh, finanțare și pentru științele umaniste și pentru științele sociale. Uh, European Research Council, Consiliul de Cercetare Europeană, are nevoie de bani, nu trebuie să existe îndoieli apropo de acest Consiliu mă gândesc la numărul de posturi, pentru că asta s-ar putea să aducă mai multă activitate birocratică pentru cercetători care în loc să se ocupe de ce trebuie să se ocupe, se ocupă de alte lucruri. Și este important și pe principiul acela aceeași plată la muncă egală procesul de planificare strategică trebuie să fie bine pus la punct. Care sunt instrumentele acolo? Pentru că nu e foarte clar despre ce e vorba. Și este importantă colaborarea din parteneriatul public-privat, să vedem care e rolul Comisiei Europene din acest punct de vedere. Trebuie să garantăm autonomia și nu cred că e bine definit rolul IMM-urilor din acest punct de vedere. Și care sunt fondurile pentru infrastructură? Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată mulțumiri lui Dan Nica. Rar am uh, întâlnit ca cineva să fie gata să accepte atâtea propuneri uh, transpartidice. În ceea ce privește clusterele, cred că ar trebui să facem o separare. Așa e planificat, cred pe de-o parte inclusive și apoi l-aș numi și creative societies, secure societies. Dacă avem un buget comun, securitatea e întotdeauna un element important și atunci să spunem că să nu avem probleme cu un buget să-l ia din celălalt. Dăm în ceea ce privește misiunile și parteneriatele, lăsăm o oarecare libertate, punem accente mai clare, dar atunci trebuie să existe un act delegat și înainte de a decide propunerea finală trebuie să pre- prezentăm acel act delegat. Dar nu putem noi să ne mișcăm repede și apoi doi ani să dureze discuția pe ce înseamnă misiunile și viitorul parteneriatelor. Faster time to grand, deci extinderea acestui instrument către toate clusterele, deschiderea spre universități, industrie, abordare bottom-up, șase luni, iar pe simplificare principiul abordării unui audit unic, cred că este foarte important să avem această abordare, reintroducerea elementelor anuale. Acum se pare că generăm 60%, continuarea modelului de finanțare, mai multă flexibilitate pentru infrastructură, costuri care să fie recuperate, apoi existența unei versiuni fast track pentru low tier rolls susținerea totală a VAIDA pe lângă cu excepția programelor de contabilitate actuale, condiția pentru lărgirea acestor sume paușale să fie măcar o evaluare care nu a avut loc în revizuirea la mijlocul termenului. Acest instrument trebuie lărgit, dar să vedem și cum funcționează sumerul forfetare. Mulțumesc. La colega D'Amato la Grazie Presidente. Noi dobbiamo dirci la verità. Mulțumesc, doamna președinte Trebuie să spunem că aceste două avize sunt foarte importante pentru noi. E vorba de cercetare și dezvoltare și împreună cu colegii vom încerca să consultăm cât mai mulți actori implicați cu uh, putință până la termenele stabilite pentru a avea o listă cât mai mare de idei și propuneri. Aceste propuneri trebuie să reflecte ce, uh, ce ne-am propus în legătură cu programul Horizon Europe. Parlamentul trebuie să lucreze la ambele dosare contra cronometru pentru, pentru că există e, uh, riscul să întârziem nepermis datorită calendarului impus de comisie și atunci uh, vom fi în situația de a uh, slăbi eficiența sau de scădea calitatea uh, programelor pe care ni le propunem, obiectivelor noastre. Trebuie să terminăm uh, aceste avize până la sfârșitul mandatului nostru. Toată lumea vrea acest uh, lucru, dar fiindcă perioada de la, din uh, preajma alegerilor va fi foarte dificilă. Totuși este un cadru la care lucrăm acum, un cadru foarte important pentru Europa și nu vrem să lăsăm lucrurile la uh, mila actelor delegate ale Comisiei. Trebuie să ne gândim la simplificare pentru a putea duce mai departe propunerile, aceste, aceste două propuneri care se vor uh, sintetiza într-un regulament. Uh, Trebuie să ne uh, gândim și la zonele gri care nu apar de obicei în preocupările noastre. și trebuie să vedem uh, în ce măsură bugetul total este insuficient. Uh, și trebuie să vedem cum se articulează diverse, diversi piloni ai acestui program. În ceea ce privește uh, societatea inclusivă, Ehm, bugetul a scăzut pe această parte față de programul de desfășurare și sunt uh, de uh, preocupări legate de sprijinul real pentru cercetare Există foarte multe zone gri, după cum vă spuneam, misiunile iarăși uh, fac dificilă planificarea strategică pentru viitor și cred că ar trebui subliniat cât de important este pentru noi procesul de codecizie în dialogul cu Comisia. De asemenea, e păcat că secțiunea pentru IMM-uri nu dispune de un buget uh, mai mare. Sumele ni se par uh, insuficiente și în anexe figurează uh, trei uh, tipuri de IMM-uri Există uh, diverse programe financiare care mai pot fi folosite în cazul în care este nevoie de suplimentarea fondurilor. Oricum trebuie să evităm uh, finanțarea la întâmplare a proiectelor. Astea sunt câteva dintre ideile mele. O să continuăm colaborarea împreună, o să vorbim despre asta. Doamna Capăl mai dorea să ia cuvântul la plecat. O să mai um, Subliniez încă ceva În legătură cu IMM-urile, toată lumea de acord că trebuie sprijinită comisia, trebuie să asculte și să înțeleagă faptul că toți uh, Știm că pe pilonul inovație există posibilitatea de a crește competitivitatea industrială a Europei și pentru asta este nevoie de transferul rezultatelor cercetării în producție și pentru asta e nevoie de fonduri. Trebuie să nu uităm uh, instrumentele Uh, gen uh, ghișeu unic pentru IMM-uri care facilitează finanțarea, se pot uh, găsi foarte multe proiecte care pot fi finanțate în acest fel și avem fiecare exemple din țările noastre de proiecte la scară redusă care se referă la inovarea anumitor produse. Eu știu o companie în regiunea mea care ajută uh, cu uh, tehnica de uh, semaforizare, ajută practic oamenii să treacă strada, dar pentru asta are nevoie de uh, bani uh, și uh, are nevoie de investiții. Este o idee foarte originală și dacă mai uh, multă uh, lume s-ar uh, ocupa de aceste idei uh, mărunte care sunt venite să îmbunătățească viața, lucrurile ar sta mai bine pentru toată lumea. Aș vrea ca Comisia să înțeleagă, Comisia Europeană să înțeleagă că Comisia noastră este foarte preocupată de aceste instrumente și trebuie să facă loc pentru acest tip de investiții. Din partea Comisiei, eh, domnul Mandolini a lucrat împreună cu noi și am să-i dau acum cuvântul. Doamna Mandolini, mulțumesc, eh, doamna președinte. Comisia dorește să mulțumesc raportorilor pentru prezentarea principalelor uh, trăsături ale proiectelor de avize. Am urmărit și dezbaterile de azi și vrem să vă reamintim uh, cuvintele uh, comisarului Weilas atunci când a participat în urmă cu o lună la ședința Comisiei ITRE. El a spus că avem o ocazie unică astăzi dar și în săptămânile și lunile următoare să dăm o nouă formă inovației la nivel european. Și uh, suntem uh, nerăbdători să lucrăm împreună la acest proiect cu Parlamentul European. După cum știți, proiectul propus de 100 de miliarde este deja o recunoaștere directă a activității mm, depuse pentru implementarea Horizon 2020 și o încredere a Comisiei Juncker că uh, investiția în cercetare este o investiție în viitor. Am auzit multe dintre ideile raportorilor și raportorilor din umbră care par să sprijine propunerea Comisiei de a uh, proiecta noile programe de sprijin pentru cercetare și inovare pentru a avea un impact cât mai mare. Stimulăm cercet... Uh, noi dorim să ducem uh, împreună propunerea Comisiei și mai departe. Am auzit preocupările noastre privind uh, programul de planificare strategică și a spus că trebuie elaborat într-un mod mai deschis și mai transparent decât s-a făcut până acum. Comisia uh, va explora împreună cu noastră felul în care putem realiza acest lucru împreună. Am mai auzit uh, accentul pus de diversi vorbitori uh, pe sinergiile dintre proiecte nu numai, și dintre fonduri, nu numai în cadrul fondurilor structurale, ci și pentru Invest uh, EU, Erasmus și altele. Comisia, aș dori că există mai multe provocări uh, care trebuie depășite. Reducerea lacunelor uh, privind inovația din Europa este doar un exemplu. E doar începutul unui proces care stabilește noi niveluri de ambiție pentru Europa ca lider în cercetare și inovație. Sunt uh, încrezătoare că cu Horizon Europe uh, vom putea maximiza impactul, vom răspunde nevoilor societății și vom avea rezultate palpabile. Comisia abia așteaptă să încheie negocierile cu Consiliul cât mai curând posibil sub uh, deviza calitate la viteză maximă. Presidența, uh, președinte Buzică, dicendo una cosa, că sta... Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Buzek, dar dimineața vreau să vă mai mulțumesc pentru că a fost un vot foarte intens și faptul că a funcționat atât de bine ar trebui menționat și recunoscut aici. Thank you very much, Patricia. I feel very happy after so după o scurtă vizită în afara sălii, acum totul e în regulă. Trei ore și jumătate, însă este un pic cam prea mult tot acest timp am băut apă. E foarte periculos. Raportorii acum, așadar. Domnul Nica și domnul Ebar. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Deci uh, am uh, ascultat cu mare atenție observațiile care au fost spuse de către shadow raportor, de către alți membri ai comisiei noastre. Uh, și uh, așa cum voi proceda și în întâlnirea care o avem peste mai puțin de 15 minute, uh, vom încerca ca toate aceste observații să, fie, să se regăsească, tocmai pentru ca să dăm un răspuns adecvat diferitelor preocupări care există și care sunt pe bună dreptate ridicate de către fiecare dintre cei care au luat cuvântul. O preocupare principală există și pentru mine. Cum să facem să ne asigurăm că acești bani, 120 de miliarde, cum ne dorim, vor fi bani efectiv alocați uh, cercetătorilor din Uniunea Europeană. Sigur, în colaborare și cu uh, alte institute prestigioase din lume, pe baza reciprocității, pe niște criterii care să fie clare și precise și în care să fie eliminate și barierile pentru accesarea fondurilor europene, pentru ca principiul excelenței să fie acela care primează și nu, Doamne ferește, un principiu geografic sau de sex sau de altă natură, în care experții să fie exclusiv experți independenți și nu mă refer la cei care fac evaluarea și nu alte feluri de experți. Deci toate aceste preocupări am încercat să le adresez în cadrul raportului, astfel încât uh, comunitatea științifică de cercetare din Uniunea Europeană să primească răspunsul adecvat din partea Parlamentului uh, European, atât în ceea ce privește eliminarea ambiguităților, clarificărilor, cât și privința predictibilității și a unei mult mai bune uh, înțelegeri a fenomenului accesării fondurilor europene și a realului ajutor pentru Uh, accesul la fondurile europene cu un singur obiectiv cercetarea rezultatele cercetării trebuie să regăsească în interiorul uniunii europene în beneficiul cetățenilor uniunii europene că ei sunt cei care plătesc din taxe și impozite banii uh, pentru această activitate de cercetare. Și repet un lucru pe care mulți poate nu l-au știut. Din 100 de euro care sunt alocați, sunt cheltuiți pentru cercetare la nivelul Uniunii Europene, 7 euro vin din fonduri europene. 93 de euro sunt fonduri naționale. Deci toți cei care vor să adapteze fondurile europene unei cheltuieli puțin mai excentrice sau unei alocări care, să spunem, ar fi ușor mai excentrică a fondurilor europene, îi invit să facă acest lucru și să ceară ca fondurile naționale să fie utilizate pentru aceste obiective care sunt mult mai generale și mult mai ușor de pus în practică decât uh, fondurile europene care și așa sunt uh, destul de mici față de cererile uriașe ale comunității de cercetare din Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc, stimate coleg. Domnul Eller are acum cuvântul. Eu însă aș dori să menționez și aspectele critice. E un program ambițios al comisarului Moedas. E curajos, atacă provocările globale cu care ne confruntăm. Vrem să discutăm care e baza bunăstării în Europa. Mereu ne bazăm pe capacitatea de inovare. Trăim într-o lume complet nouă în ceea ce privește digitalizarea și viteza. Și cu ieri, cred că avem un pilon nou care dă un răspuns foarte important. Dar să nu ne grăbim și să uităm calitatea. Și nu, oricum nu e adevărat. Avem 21 de ședințe ale grupului de lucru. Cine a dorit să participe a putut participa ca mai toți raportorii din umbră și nimeni nu e mirat de propunerea comisiei. În al doilea rând, nu ne grăbim de dragul uh, ideii, și avem această tendință în Europa. Există programe care încep încet, încet, în 2 ani și apoi cresc dramatic și apoi în ultimii 2 ani scad din nou, ceea ce nu corespunde nevoilor competiționale și securității pe care și-o doresc uh, actorii implicați, universitățile, cercetătorii și industria. De aceea, cred, ca să spun așa, că nu ne grăbim de dragul netransparenței, ci pentru că trebuie să dăm răspunsuri, trebuie să arătăm oamenilor că îi ajutăm prin inovație, că suntem competitivi la nivel global, că suntem rapizi, că suntem în vârful acestei lanci. Și de aceea ne dorim aceste lucruri repede pentru că atunci am avea avantajul că dacă am încheia în anul următor deja, întreaga comunitate are timp 2 ani să se obișnuiască cu noile pro- programe, consorțiile se pot forma, vrem quantum technology, Asta nu vine peste noapte. Dacă în septembrie 2020 spunem că vrem o misiune de 2 miliarde, nu facem până în ianuarie 2021. Acum trebuie să dăm semnalele importante Vrem uh, inteligență artificială, flexibilitate, inovație, să se creeze clustere complet noi. De aceea viteza nu e o încercare de netransparență, ci este ceea ce ne este necesar pentru această luptă globală. Așa se mișcă lucrurile la nivel global tot mai repede și noi uh, suntem tot mai lenți, negociem 18 luni în astfel de cadru cei care sunt lenți nu sunt uh, antreprenorii sau cercetătorii sau universitățile. Noi suntem cei înceți. Dacă 18 luni ne ia și nu putem da un semnal clar să spunem, uite, avem 120 de miliarde, avem ambiții, vrem ca aceste șanse să vă stea la dispoziție. De aceea, repet, nu este vorba de speed over quality, de viteză în detrimentul calității. Dacă dorim asta de la universități, de la reprezentanți, de la cercetători, apoi trebuie să fim capabili ca într-un an să negociem un program cadru, să le dăm o siguranță și un obiectiv ambițios. Și nu e deloc netransparent. Și nu e o prostie că nu le dăm pur și simplu un cec în alb. Da, Comisia și Consiliul au nevoie de un pic de libertate, da, dar vrem un act delegat ca să vedem rezultatul. Deci să nu se mai spună în public că sunt cam filenți, că n-am fi transparenți, ci este vorba și de capacitatea instituțiilor din Europa de acest mesaj către oamenii de știință, că îi luăm uh, serios, că îi tratăm cum trebuie și că așa stau lucrurile la nivel global. Se mișcă din ce în ce mai repede. Mulțumesc tuturor colegilor, Cred că au fost niște discuții foarte bune, tocmai înaintea vacanțelor. Mulțumesc tuturor pentru aceste discuții. Am avut patru miniștri reprezentați de, ai președinției austriece, o discuție bună despre programul cadru, despre Horizon Europe. Încheiem la înălțime, noi, Comisia ITRE, și aș dori să vă mai spun, foarte important, că pe 3 și 24 septembrie. Notați-vă 3 și 24 după amiază, ambele sunt sesiuni de după amiază, vom avea întâlniri ITRE cu vot. Vă rog să veniți pregătiți. La 4 după amiaza, pe 13, 24. Am fi fost gata să avem și o întâlnire pe 18 septembrie, dar e săptămâna verde. Multe grupuri politice, de fapt probabil noi toți, au protestat, au spus că în săptămâna verde, că în săptămânile turcoază nu avem întâlniri ITRE. Bine, am fost de acord, am anulat întâlnirea pregătită preliminar și vreau să vă spun că dacă este necesar, va mai avea loc o ședință suplimentară la Strasburg, o ședință a Comisiei ITRE pe 10 septembrie. Luni, 10 septembrie, după amiază, seara, noaptea. Poate între ora 7 și 10 și jumătate seara. Să veniți pregătiți. Dacă e necesar, vom avea o întâlnire suplimentară a ITRE la Strasburg pe 10 septembrie. Celelalte vi le-ați notat, 3 și 24, așa cum fusese propus. Toate cele bune, vacanță plăcută, odihniți-vă, pentru că viitoarele vacanțe, viitorul concediu va fi diferit, cel de vară. Termenul limită pentru amendamente, pentru ambele rapoarte, 6 septembrie. 6 septembrie 2018, toate amendamentele pentru ambele rapoarte. Toate cele bune, vacanță plăcută, mulțumim pentru cooperare. Minunată cooperare!